Colleagues, good afternoon. Well, welcome back again. Dragi colegi, bună ziua, bine ați revenit la a doua jumătate din această zi foarte interesantă cu prima audiere din această după-amiază. Îi urez, uh, îi urez bun venit uh, domnului profesor Borhest în uh, pronunțarea uh, uh, olandeză, este profesor de mecatra, mecatronică la Aschaffenburg University de Științe Aplicate. A fondat acolo Centrul pentru Electronică Automotivă și motoare cu combustie internă și a creat un curs uh, de Um, automobilistică. Uh, cred că sunteți, uh, fără niciun dubiu, expertul pe care îl căutam. Vă dau cuvântul. Bună ziua tuturor! Voi încerca să explic în 10 minute ce le explic studenților mei în 90. Cred că cele mai importante chestiuni și întrebări pot fi acoperite în, uh, acest, în aceste 10 minute. În primul rând, care sunt uh, substanțele poluante, poluante emise de către motoarele pe motorină. Și cum apar. Când uh, apar, când știm cum apar, știm și cum să le combatem. Uneori, uh, software-urile folosite pentru a combate aceste emisii sunt folosite în mod fraudulos, după cum știți, și vom vedea ce putem face în acest caz și nu în ultimul rând, voi uh, face câteva propuneri de îmbunătățiri tehnice, pentru că uneori se, poate, se pot face lucrurile mai bine, numai că, bineînțeles, costă mai mult. În regulă, iată câteva substanțe poluante emise de motoarele cu combustie internă, mai ales uh, motoarele pe motorină. Vedeți uh, în bold emisiile tipice problematice, cenușa și uh, hidrocarburile uh, atașate la, acest, la această cenușă care sunt cancerigene. Și uh, pentru asta se folosește un filtru uh, de substanțe, de particule în suspensie. Este o problemă nu rezolvată neapărat în totalitate, dar în mare parte. Acum Uh, o problemă mare sunt uh, oxizii de azot. Sunt două tipuri de uh, oxizi de azot, NO și NO2, deci oxidul de azot și dioxidul de azot. Oxidul de azot este foarte instabil în atmosferă și se, devine foarte repede NO2 și acesta este foarte problematic. Irită tractul respirator, este responsabil pentru ploaia acidă, pentru că creează acid sulfuric, este un catalizator pentru uh, ozon și uh, așa numitele PAN uh, și miroase și este uh, un posibil cancer cancerigen. După cum uh, știm, majoritatea mașinilor care sunt acum pe șosele depășesc limitele uh, obișnuite de, de noxe. Mai există și alte substanțe, cum sunt aldehidele, care nu sunt chiar atât de um, problematice, deci putem să trecem peste ele. Cum obținem aceste um, substanțe poluante? Un motor uh, arde un carburant. Dacă combustia este perfectă, obținem numai CO2 și apă. Uh, după cum știm, însă această combustie, combustie nu este perfectă, ceea ce duce la substanțe uh, adiacente pe lângă CO2 și apă. Cele mai critice, după cum spuneam, sunt particulele în suspensie și dioxidul de azot. Particulele în suspensie se creează dacă combustia în motor este insuficientă, dacă motorul este prea rece sau dacă nu este suficient timp pentru o combustie perfectă spre deosebire de particulele în suspenie, uh, oxizii de azot, NO și NO2, se creează dacă avem temperaturi foarte ridicate în timpul uh, procesului de combustie. Deci avem obiective care sunt în contradicție. Pe de o parte, uh, o temperatură crescută duce la eficiență, la o eficiență a motorului care ar crește, care ar arde particulele în, suspensie, în suspensie, dar asta ar duce la emisii de noxe. Pe de altă parte, dacă avem un motor care funcționează la temperaturi scăzute, se creează particulele în suspensie um, și eficiența este mult mai scăzută, dar nu avem emisii de uh, noxe. Deci, iată, sunt două lucruri care sunt în contradicție atunci când încercăm să calibrăm un motor și tocmai de aceea software-ul are uh, unele variabile pe care le optimizează uh, producătorii pentru a obține acest compromis. Și după cum știm, uneori abuzează. Aici vedem cum arată uh, o partea uh, Uh, ciclul aerului într-un uh, motor. Avem un senzor care măsoară intrarea de aer, care este uh, cu o acuratețe limitată și o, o perioadă de viață um, limitată. Apoi avem turbochargerul, dar asta, acesta nu este relevant pentru noi. Și partea cea mai importantă pe care o discutăm aici este recircularea gazului de eșapament. Vedeți pe slide că există o cale înapoi uh, către uh, valva de intrare. O parte a eșapamentului, deci, este uh, amestecată cu aer proaspăt. Și deci aerul proaspăt este diluat și asta permite scăderea uh, temperaturilor cele mai înalte în timpul com, uh, combustiei. Avem câteva alte componente în această recircular, a, în această recirculare. Avem uh, valva uh, de recirculare și încă o altă valvă și uh, uneori mai avem și un, o etapă intermediară de răcire, care menține aceste gaze de eșapament la o temperatură scăzută pentru a putea avea mult, mai multe gaze de eșapament care, recircu, care sunt recirculate în motor. În motor. Um, problema este că nu trebuie nici să răcească foarte mult motorul. Pe lângă EGR pentru această recirculare a gazului de eșapament, um, ce mai putem face? Putem să avem o filtrare pe partea de ieșire, de eșapament. Vedem aici ceea ce se numește uh, reducția selectivă catalitică. Această uh, selecție SCR se bazează pe un catalizator. Avem o soluție um, de uree care se injectează, ea se, tra uh, se transformă în amoniac, uh, aceasta reacționează cu oxidul de azot și reiese uh, azot molecular sau oxigen molecular sau apă, dacă totul funcționează cum trebuie. Această imagine este oarecum simplificată, nu am inclus, um, nu am inclus filtrul de particule în suspensie, care vine înainte de um, <clears throat> acest sistem. La camioane această tehnologie a funcționat cu mult succes timp de ani de zile. Pentru autoturisme este un mecanism destul de nou și uh, s-a folosit pentru a pune uh, mașinile pe motorină pe piața americană care are uh, restricții mult mai uh, stricte. Mai avem uh, o variantă mai ieftină, un filtru uh, de uh, um, NOx, deci de noxe. Acest uh, filtru, practic, stochează azotul chimic, este legat de acest catalizator și se fac regenerări ciclice cu un, o mixtură uh, foarte puternic îmbogățită uh, Um, se emit aceste substanțe și um, până la urmă reiese CO2. Este un sistem destul de complex, dar funcționează destul de bine. Controlul acestui sistem poate fi uh, făcut printr-o unitate electrică separată, electronică separată sau face parte din motor, din uh, sistemul motorului. Um, dar din, de cele mai multe ori este separat din, din cauza complexității sistemului. Cea mai mare problemă a recirculării, în practică, este că dacă avem temperaturi prea scăzute, se condensează apă și acid și avem această cenușă și aceste um, componente um, blochează sistemul de răcire. Dacă avem un, o temperatură prea ridicată în catalizator, uh, uh, avem scurgeri de amoniac. Deci este nevoie să existe anumite limitări, însă în anumite cazuri aceste limitări par să fie tocmai un uh, instrument, un dispozitiv de invalidare. Există mai multe eh, posibilități pentru a îmbunătăți aceste tehnologii și pentru a extinde această marjă de temperatură despre care vă vorbeam. Deci există unele posibilități eh, tehnice pentru a avea o marjă de temperatură mult mai eh, crescută decât 17 grade, până la 30 de grade eventual. Problema este că toate aceste măsuri costă bani, unele dintre ele sunt destul de ieftine, Altele, precum uh, un uh, sistem de recirculare a gazului de eșapament intern, sunt foarte scumpe. Și bineînțeles că un producător, fără altfel de presiuni, va alege varianta cea mai ieftină. Există și alte elemente uh, pentru a îmbunătăți situația, anumite tipuri de catalizatori, senzori de noxe, anumite tipuri de catalizator, după cum spuneam, Deci, atât avem de spus. Vă mulțumesc foarte mult uh, și aștept întrebările dumneavoastră. I hope that was clear for everybody. Doamna președinte, sper că toată lumea a înțeles totul. Putem să dăm și o lucrare de control, mi-ar plăcea. Începem cu raportorii. Domnul Zalba, vă rog. Gracias, ingeniero. Gracias, presidenta. Gracias, ingeniero. Mulțumesc, doamnă președinte. Gracias, presidenta, gracias, ingeniero. Mulțumesc foarte mult și aș dori să-i uh, mulțumesc și expertului nostru. Iată, una din zilele în care regret că n-am studiat uh, inginerie. Ar fi fost foarte interesant. Una dintre întrebările care au apărut de mai multe ori a fost aceea um, referitoare tocmai la această dilemă a motoarelor cu combustie. Fie ne concentrăm pe reducerea emisiilor și pierdem eficiență, fie invers. Care este cea mai bună cale pentru a um, reconcilia cele două criterii? Din punctul meu de vedere, cea mai bună posibilitate a fost deja introdusă la uh, camioane. Campio- camioanele uh, sunt foarte eficiente pentru că au o temperatură de, de combustie ridicată se creează foarte mult NOx, dar după asta se, uh, s-a creat un sistem foarte eficient de curățare a gazelor de eșapament pe baza uh, catalizatorului. Tocmai, uh, dar, însă la autoturisme uh, nu știu uh, dacă, unde se folosește. Se elimină acest sistem tocmai pentru că ia spațiu. Există o diferență între camioane și autoturisme. Un camion este proiectat să funcționeze cel mai mult timp la viteză constantă pe autostradă. Și asta este mai dificil uh, într-un autoturism uh, unde condusul este mai dinamic. Deci există unele diferente, dar uh, cred că putem învăța de la camioane. Și sistemul de curățare al eșapamentului. Da, deci pe această bază cum vedeți viitorul uh, industriei uh, autoturismelor diesel? Ar trebui să imităm uh, sectorul camioanelor sau am atins limitele tehnice actuale pentru autoturismele noastre? Va exista vreo cale de a asigura mai multă eficiență pentru consumul de carburanți cu emisii scăzute? Este fezabil? Și dacă da, cum? Când spun că un camion funcționează destul de bine în acest sens, Uh, el funcționează destul de bine, dar nu perfect. Și uh, aspectele economice sunt diferite. Există măsuri tehnice care fac posibilă recircularea gazelor de eșapament sau filtrarea gazelor de eșapament într-o gamă mult mai largă de uh, condiții de operare. Însă, toate acestea costă bani. Cea mai scumpă măsură, care este cea mai bună din partea mea, este să ai o recirculare externă, deci nu unde um, gazele de eșapament sunt reabsorbite în um, motor, deci nu circulă în jurul motorului, însă această soluție este foarte scumpă. Deci asta este problema. Avem această uh, contradicție între particule în suspensie pe de o parte și ionoxe pe de altă parte. Asta este ce face uh, mai scump uh, mai scump uh, sistemul. Cred că pe termen lung, motoarele pe motorină probabil că vor dispărea încet încet pentru mașinile mici. Pentru marile, pentru camioanele mari, uh, cred că motorul pe motorină este în continuare cea mai bună soluție. Domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule uh, profesor, pentru prezență și pentru intervenție. La o audiere antecedentă am avut un reprezentant din partea Institutului Olandez TNO și acesta a Um, negat că există această contradicție între emisii de noxe și, uh, partic- și particulele în suspensie. De asemenea, a spus că nu este necesar să oprești sistemul um, de reducție catalitică selectivă pentru a evita uh, Uh, dăunarea sau afectarea motorului. În întrebarea numărul 3, numărul 3 în răspunsul dumneavoastră ați spus că supratemperatura poate duce, uh, sau prea ridicată poate duce la uh, funcționare greșită și uneori chiar la distrugerea motorului. Asta se contrazice exact cu ceea ce, le, ce a spus expertul de la TNO. Ce înseamnă temperatură prea ridicată? E ceva ce poate să se întâmple o dată pe an sau o dată la 5 minute? Using typical ceramic materials for... Să folosim uh, uh materiale pe bază de ceramică pentru eșapament Majoritatea major materialelor pot uh, suporta temperaturi de peste 1000 de grade. În uh, gazele de eșapament al unui motor pe motorină nu se ajunge la astfel de temperaturi ridicate. Tocmai de aceea am spus în cazuri extreme. De obicei, gazele de eșapament ale unui motor pe motorină au câteva sute de grade. Este foarte greu să se ajungă la uh, temperaturi peste 1000 de uh, peste 1000 de grade. Într-un motor pe benzină s-ar putea să fie mai uh, realist acest scenariu, dar într-un motor pe motorină ar fi uh, mai greu. Până acum, o bună parte din gazele de eșapament după tratament sunt sub uh, mașină și există o răcire din exterior. Asta s-ar putea să fie mai dificil în viitor când vom avea și catalizatoarele de recirculație care să fie mai aproape de motor, care, lucru care are avantaje pentru că facilitează recirculația, însă ar putea uh, crea alte probleme. Domnul Gerbrandi, bun, deci la motoarele diesel, supra te- temperatu- temperaturile acestea foarte ridicate pur și simplu nu apar. Am înțeles. Apoi, ați spus că uneori um, o marjă de temperatură pentru recirculare este uh, rezonabilă. Care este marja pe care o considerați uh, dumneavoastră rezonabilă? Dacă este rece afară, uh, condensul apare mult mai repede. Ce fac producătorii? Merg pe banca de testare, merg pe șosea și văd când se întâmplă asta. Am putea să luăm mai ales acele mașini care au o marjă mai largă ca bună practică acum, fără nimic în plus. De exemplu, să evităm un anumit tip de răcitor. Și cu asta am putea ajunge imediat la bunele practici actuale. Une, unii producători ajung la uh, o marjă de sub 10 uh, grade. Asta se poate face pe termen scurt. Um, cu măsuri adiționale putem trece chiar la sub 0 grade. Deci credeți că această marjă de 20-30 de grade prevăzută acum nu este logică sau și rezonabilă și credeți că putem merge sub 10 grade. Însă și cu tehnologia actuală credeți că este nevoie de o astfel de marjă sau credeți că se poate rezolva asta destul de repede? putem transfera marja la temperaturi cât se poate descăzute repede, cred. M-ar îngrijora să avem un sistem de recircura, recircura, recirculare, mă scuzați, la minus 20 de grade. Aici ar fi o problemă. Însă dacă este altfel proiectat sistemul de eșapament, încât să menținem temperaturile într-o marjă rezonabilă și să evităm sistemul de răcire, putem poate merge și mai jos. Domnul Gerbrandi, deci tehnic nu considerați că este necesar să se oprească uh, sistemul de recirculare când se uh, scade sub 20 de grade. Da, din punctul meu de vedere, se oprește prea repede sistemul. Nu văd uh, că ar exista motive tehnice pentru asta. Mulțumesc, domnul Carins. Uh, Mulțumesc. Se dovedește mult mai interesant decât credeam eu. Am aflat multe și din răspunsurile scrise și acum lucrurile se limpeze și mai mult și o să vedeți și din întrebările mele cât de departe sunt de adevăr. Dar poate mă ajutați dumneavoastră. Mă uit la răspunsul la prima întrebare. Una dintre principalele ajuste, ați menționat, niște schimbări de care trebuie să țină cont cele 11 mari categorii care trebuie aplicate. Întrebarea mea, presupunând că fabricantul adoptă cele mai bune practici și ajungem la sistemul SCR, după cum spuneți, care să fie instalat și la automobile. Din punct de vedere al testării, având în vedere că sunt atât de multe lucruri care trebuie să fie în echilibru la moment. Puterea, etc., etc., să nu pierzi eficiența, dar să păstrezi temperatura corectă, să nu fie nici prea mare, nici prea mică în interiorul motorului. Cum preconizați testele ca să se asigure că fabricanții respectă ceea ce vrem să respecte, având în vedere ce pare să fie ceva extrem de complicat în partea tehnică și software. Deci nu pare deloc să fie pe cât de simplă am fost făcut să credem când am citit titlurile din presă. <clears throat> Deci se poate să creeze un test fiabil, având în vedere complexitatea intrinsecă. Modul tipic în care funcționează sau lucrează inginerii este că avem un obiectiv, să atingem ținta, să intrăm în uh, ciclu și asta au și făcut. Dacă avem nevoie de un test realist, avem nevoie de toate situațiile care pot să aibă loc. Deci emisiile în timp real de conducere sunt o metodă bună de a controla, de a testa automobilul pentru toate situațiile posibile în cursul șofatului din momentul în care testarea motorului este limitată la doar câteva condiții, în special dacă acestea sunt foarte îndepărtate de realitatea condusului, de exemplu în ciclul real, este pe cam jumătate de minut să accelerezi de la 0 la 50 de km pe oră. Nimeni nu conduce așa. Desigur, e o modalitate ieftină de optimizare a motorului doar pentru ciclu, dar nu pentru funcționare. Deci vă mai spun o dată și repet, RD este, după părerea mea, testul cel mai... Deci RD, cu alte cuvinte, le spunem inginerilor că <clears throat> acesta e ciclu pe care trebuie să-l respectați, care corespunde mai mult cu ceea ce ne dorim și se poate face. E extrem de încurajator. O întrebare suplimentară, să mă asigur că am înțeles bine. Ce am înțeles de la JRC, Centrul Comun de Cercetare, și ei vorbesc de dimensiunea motorului și au spus că, de fapt, motoarele mici au mai mari sau mai multe probleme. Și asta spuneți că dacă ne uităm în viitor, tehnologiile diesel, motoarele mici în care intră această tehnologie, sunt limite fizice din cauza dimensiunii motorului, nu știu, și cu înălțimea. E mai puțin problema fizică, ci problema de cost, cost cheltuierile relative la costul unui mic motor sunt foarte mari ca să fie motoare curate și pentru un motor mare sau, într-un caz extrem, un motor mare de vapor nu e o problemă. Bun, deci ca să vinzi o mașină mică, consumatorii vor să fie ieftină, dar acum, în legislație, am dat niște eh, stimulente fiscale pentru mașini mici. Asta credeți că au contribuit la motivarea fabricanților să vină cu mașini sau soluții mici, dar nu neapărat și curate? Da, asta poate că îi motivează. Pe de altă parte, evoluții cum ar fi motoarele hibrid, care sunt în strânsă legătură cu aceste piețe, și motoarele mici diesel se vând tot pe aceste piețe. Motoarele hibrid sunt mult mai scumpe, dar pe, termen îndelungat ar putea schimba situația. Bun, cred că o să mă opresc aici. Domnul Ertug, acum. Da, Mulțumesc, domnule doctor Borghest. Mă bucur că sunteți alături de noi. Nici eu nu sunt inginer dar uh, cum am înțeles uh, eu lucrurile? Este nevoie de această marjă, această fereastră uh, termică și că și vă rog să mă um, corectați dacă greșesc și spuneți că cea mai bună soluție este o recirculare, un sistem de recirculare a gazului de eșapament extern, dar că asta ar fi prea scump. Dacă dumneavoastră ați fi legiuitor, ce ați considera că este cea mai bună propunere pentru a evita abuzurile, dar și pentru a asigura protecția motorului? Ca legiuitor, n-aș cere nicio măsură tehnică deosebită, aș cere doar niște limite exigente posibile totuși, dar bune pentru obiectivele de mediu și un test uh, realist, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Ceea ce va duce până la urmă la soluții care să fie mai bune decât cele din prezent. De fapt, orice producător uh, alege soluția cea mai ieftină și sunt soluții ieftine de a trece testul fără ca mașina să fie curată și legislația cu valori realiste, pe de o parte, iar pe de altă parte și testarea realistă ar forța fabricanții să dea dovadă de creativitate, să aducă această tehnologie în interiorul automobilului. Nu știu dacă am reușit să răspund exact la întrebarea dumneavoastră. Ehm, Also das, was Sie beschrieben haben, äh, Ceea ce ați descris dumneavoastră um, este dat întotdeauna ca uh, justificare pentru această marjă termică. S-ar putea evita asta? Și dacă da, atunci cum? Ar fi esențial să știm asta. Se poate uh, evita acest fenomen tocmai prin faptul că la temperaturi scăzute uh, se evită răcirea suplimentare și cu asta se evită o mare parte a acestui uh, fenomen. Uh, la, am spus că la minus 20 de grade devine foarte complicat să evităm această, aceste emisii de uh, particule. Dar mai există posibilități ale căror limite nu s-au uh, obținut. Domnul Ertug, asta înseamnă că mai e de lucru la asta. Încă o uh, întrebare. Domnul Dobrint, ministrul de transport german, a făcut o propunere uh, pentru legalizarea uh, dispozitivelor din, maș- din autoturisme dacă sunt de neevitat uh, din punctul de vedere al ultimul, ultimului nivel al tehnologiei. Și da, sunteți de acord și dacă da, cine definește nivelul cel mai înalt de tehnologie? Um, ich hoffe, das lässt sich jetzt gut übersetzen. Ich halte diese Formulierung. Această formulare uh, mi se pare mm, bună de nimic. Cam asta vreți să spuneți uh, că, că nu este adevărat? Întreabă domnul Ertug. Exact. Atât uh, producătorii cât și consumatorii avem interese să să facem progrese aici. Nu ar fi logic dacă mergem cu un pas mai departe Deci, în ziua de astăzi avem sisteme controlate de software-uri și deci și aceste software-uri pot fi manipulate. Credeți că uh, introducerea softului pentru autovehicul în uh, procedura de omologare ar putea evita scandale cum, precum cele pe care le-am avut până acum? Implicarea software-ului în, sau introducerea în uh, omologare este uh, ceva complicat pentru că este foarte greu să analizezi un astfel de software. Să analizezi acest soft pentru fiecare nou model este foarte complicat, mai ales că există diferite variante de software pentru fiecare model. Probabil că este de nefăcut. Însă, ce se poate face este uh, în mod arbitrar să se verifice anumite Um, versiune ale softului și a, asta foarte bine. Și apoi softul prezentat trebuie să fie și cel care este folosit în mașină, pentru că altfel putem să trimitem orice fel de software la autoritatea de omologare și pe mașină să punem altceva. Mr. Henkel, please. Mulțumesc, domnul Henkel, acum. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Aș avea și eu o serie întreagă de întrebări. Uh, puteți să-mi răspundeți per scurt. Ați spus că există această marjă de 20-30 de grade, că este prea mică și că ar putea fi mărită. Ați putea să ne dați un număr pentru asta și că se poate um, Uh, spune, impune o marjă pentru care să nu se poată oprească acest sistem? Cel mai bun, uh, cea mai bună procedură ar fi să se facă o măsurătoare de referință cu toate măsurile uh, pe care le avem la dispoziție și apoi să se verifice la ce temperatură apar problemele și astfel am putea stabili limita temperaturilor pe o bază științifică. Domnul Henkel. Practic, i-am uh, recompensat atunci pe uh, producători. Am adoptat un, uh, o marjă individuală pentru fiecare. Poate legiuitorul să spună că de la 0 până la 35 de grade nu se poate opri sistemul, nu trebuie să fie exact acestea. De fapt, altfel vrem să spun. Și producătorul face teste. Însă testele necesare pentru a cuantifica această marjă ar trebui să fie făcute de o instanță independentă, neutră, odată și pentru totdeauna. Ar trebui să stabilească, să documenteze nivelul tehnologiei existent. În momentul de față verifică fiecare singur cam ce se poate obține fără prea mult efort suplimentar. Și dacă pentru anumite motoare reprezentative se testează ce este posibil, avem niște baze empirice, dar care trebuie să fie obținute de către o um, unitate independentă și neutră. Da, bun, am vorbit despre această marjă de temperatură. Există și alte posibilități uh, uh, sau alte variabile, cum ar fi altitudinea sau umiditatea? Da, altitudinea a fost discutată mult, de, uh, curând. Unul dintre uh, mecanisme este să se dilueze aerul proaspăt. Când suntem la altitudine ridicată, avem un aer diluat deja. Dacă mai diluăm și mai mult aerul, uh, la un moment dat nu mai avem o combustie suficient de, um, de eficientă. Și se creează alte probleme. Se creează această, uh, se creează fumingine. În această marj, uh, în această fereastră de uh, presiune atmosferică, nu mi se pare că este o problemă, dar trebuie să vedem unde sunt limitele. Unde stabilim limitele? facem mașina în așa fel încât uh, să poată meargă pe nu știu care vârf fără să uh, producă noxe sau ne uităm la ce altitudine uh, este cel mai ridicat, uh, la ce, unde este laboratorul care se află la cea mai înaltă la altitudine. Domnul Henkel. Credeți că ar trebui însă să se creeze o marjă sau să se permită pentru uh, dacă nu pentru altitudine, oare pentru umiditate? Pentru umiditate nu consider că există ă, necesitatea. Apoi, FFV GmbH, o companie, au ă, constatat că calitatea diferită a carburanților poate avea un rezult, o influență asupra uh, calității uh, sau asupra nivelului de noxe. Credeți că s-ar putea acționa și aici? Calitatea carburantului are într-adevăr um, o influență asupra uh, nivelului de substanțe emise. N-aș putea să vă dau uh, acum uh, un răspuns de ce s-ar putea face, dar da, ar putea exista o, uh, o abordare și uh, în, pe această dimensiune. Mulțumesc, domnul Federle. Mulțumesc foarte mult pentru că ne explicați aceste lucruri destul de complicate ca să înțelegem și noi. Sperăm măcar să înțelegem din toate cunoștințele pe care le puneți la dispoziție. Prima întrebare legat de interviul, legat de SDF în februarie, după ce a apărut acest scandal, a spus că nu aveți încredere în fabricanții de automobile atât de mult și mă întreb dacă acest Dieselgate sau Volkswagen, acest scandal, a dezvăluit ceva nou pentru dumneavoastră sau bănuiați deja că erau folosite astfel de dispozitive de mascare. Ce privește invalidarea testelor respective. De vreo 10 ani le spun studenților că de fapt se întâmplă o mare prostie, adică un ciclu de testare nerealist și o practică de optimizare pentru ciclu. Am fost foarte surprins, dar nu despre Dieselgate, ci mai mult despre faptul că <clears throat> a fost dezvăluit și a fost aflat de public doar în 2015, deci nu cu mult timp înainte. Da, un răspuns foarte edificator vreunul dintre producători, nu neapărat Volkswagen, Volvo, poate și alții v-au contactat încercând din punctul lor de vedere să dea vreo explicație legată de ce fac și dacă da, vreunul dintre ei a reușit să vă dea explicații care dumneavoastră considerați că sunt valabile? Nu, n-au dat explicații. Au dat niște explicații la CDF, la televiziunea germană, dar aceste explicații au avut un caracter extrem de general, deci nu au explicat de fapt ce s-a întâmplat. Da, bun, mulțumesc. Și ultima întrebare. E posibil ca producătorii de automobile să schimbe setările computerului de automobil să decidă când diverse sistem EGR sau tratamentul gazelor de eșapament să fie oprit sau furnizorul computerului de automobile e singurul care poate să facă o astfel de calibrare. Iar autoritățile ar trebui să stabilească ca software un astfel de sistem de invalidare, doar cu documentația sau și cu codul sursă. Intervenție fără microfon. Am menționat două modalități de a face acest proces, doar ca schimbarea activității. Modalitatea clasică furnizorul Borsa Continental uh, oferă un ECU, un software fără date, adică un software în care punctele care pot fi stabilite, praguri de a porni sau opri ceva, sunt lăsate deschise, în care există niște valori accidentale <clears throat> implicite, iar producătorul automobilului trebuie să introducă valorile așa cum dorește. E un model. Cel de-al doilea model în care furnizorul dă un ECU cu un software relativ neutru, ca un uh, calculator pe care e Windows sau Linux și nimic altceva. Și apoi producătorul automobilului începe să instaleze software. Se poate cu noua arhitectură disponibilă. Autozar. Și producătorul automobilului poate să-și dezvolte propriul cod și companii terțe din uh, afaceri să-l ajute pentru a avea un cod pentru scopul dorit. Mulțumesc. Doamna Conicină. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență. Este foarte interesant să ascultăm toate aceste aspecte tehnice Ați spus că v-ați dori ca limitele să fie ridicate, dar ca testul, testele să fie realiste. Ceea ce prevăd normele în ziua de astăzi, este, am putea spune că este nerealist, că nu se pot pune de fapt în aplicare normele existente? It's basically the point of în esență, la asta se și ultima întrebare. Desigur, pe termen de lungat mă pot gândi că aceste limite să se seteze și mai jos, dar de fapt avem încă <clears throat> valori destul de realiste, dar în realitate nimănui nu-i pasă de noi. Deci, după părerea mea, E o prioritate de executarea valorilor existente și abia ulterior să se parcurgă etapa următoare, să se ajungă poate la valori și mai stricte. Mai întâi ar trebui, după cum v-am scris, mi se pare important ca valorile existente să fie și reale, nu numai uh, <clears throat> la testare, ci și pe drumuri. Aceasta e prioritatea. Pak bych se vás ráda zeptala na to také... Încă o întrebare. Într-unul dintre răspunsurile dumneavoastră scrise v-ați referit la asta. Ați spus că nu îi considerați pe producători suficient de creativi. De ce spuneți asta? Ați spus că de 10 ani le spuneți uh, studenților că aceste cicluri nu sunt uh, realiste, că trebuie să ne concentrăm asupra unor elemente noi. De ce credeți că nu se dezvoltă noi tehnologii care să poată funcționa la aceste mici autoturisme pe motorină, care să permită să se uh, reducă emisiile și la costuri mai mici. În trecut, pur și simplu n-a fost nevoia de a le cere producătorilor să dezvolte tehnologii și mai eficiente pentru că s-au descurcat foarte bine să se trecoare prin procedurile de până acum și nu era nevoie. Să vă dau un exemplu. Tot legate de această circulare a <clears throat> gazelor de eșapament, e foarte greu să le controlezi la o valoare anumită. E un interval între prea multe particule în suspensie și prea multe alte elemente. Fabricanții au reușit să țină sub control aceste echilibru în anumite condiții, dar producătorii știu de asemenea că e foarte dificil să le controlați și în condițiile normale de circulație. Deci o faci atunci să spui, dezvolt un control mai bun în condiții dinamice, dar pe de altă parte, ciclul de testare pur și simplu nu cere asta. asta acesta a fost motivul. Pune poslední otázka. Eh, vy jste nám napsal... Și acum ultima întrebare în textul dumneavoastră este prevăzut că autorile de autoritățile de supraveghere și de control au nevoie de personal cu competențe mai uh, mari, astfel încât să nu trebuiască să se bazeze pe um, competențele din industrie. Nu ar trebui schimbat sistemul de control, de fapt, până la urmă? Um, this is a quite Hmm? E o întrebare critică. Eu sunt inginer, dar dacă spun ceva despre uh, acest subiect ca părere personală, personal cred că da. Mulțumesc foarte mult. Doamna Reda. Um, Mulțumesc. Domnule doctor Borges, uh, am, ați vorbit despre această uh, marjă de temperaturi, dar uh, Um, ce se întâmplă cu pornirea motorului. Dacă pornim de la premisa că nu avem un dispozitiv de invalidare, care ar fi um, diferențele de performanță între un, o pornire la cald sau la uh, rece? Majoritatea măsurilor de tratare a gazelor de eșapament necesită temperaturi mai ridicate. Deci, uh, o pornire la cald ar da uh, rezultate a emisiilor în gazele de eșapament mai bune. Doamna Reda, exact asta este și întrebarea mea. În uh, raportul din partea unei autorități germane se constată exact opusul. La pornirea la rece, uh, gazele de eșapament sau noxele sunt scăzute. Uh, Uh, cum explicați asta? Domnul profesor, nu mi se poate explica. Este, ceva nu este logic. Apoi, în ceea ce privește Opel Zafira, într-un raport se spune Opel Zafira uh, respectă uh, gradul, nivelul necesar și la, atât la cald cât și la rece. După ceea ce am auzit eu Din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, limitele la cald ar trebui să fie mai bune și uh, uh, practic, dacă nu se întâmplă asta, ceva e greșit la software, uh, domnul profesor. Într-adevăr, dacă nu se schimbă nimic la software, înseamnă că trebuie să existe o diferență între pornirea la cal și la rece. În regulă, am înțeles. Deci, Uh, conform uh, acestui raport, uh, Opel nu ar trebui să facă decât o recalibrare a software-ului, nimic altceva. Nu sunteți de acord cu asta, bănuiesc. Spuneți în răspunsurile dumneavoastră în scris că o eficiență scăzută a sistemelor de recirculare uh, poate fi expli explicată prin evitarea particulelor de suspensie, dar nu este nevoie oricum în Euro 5 de uh, filtre de particule de suspensie? Este în continuare o problematică relevantă? Orice autoturism care ajunge pe piață trebuie să respecte uh, standarde și limite foarte stricte de particule în suspensie și asta se obține prin filtre uh, Însă un filtru nu filtrează 100%. În funcție de, filtru, filtrul de, de calitatea filtrului, procentajul poate să fie foarte variabil. Poate că <coughs> uh, este ridicat de 50%, dar trebuie să diferențiem și între mărimea particulelor. Chiar dacă avem un filtru bun, uh, mai putem avea particule atât de fine care să treacă de filtru. Deci, în continuare există necesitatea uh, ca motorul să emite cât mai puține particule uh, sau, bun, pe de altă parte, trebuie, sau poate trebuie să obținem filtre mult, mult mai performante. Apoi ați spus în scris că nu ne puteți da o justificare tehnică pentru oprirea sistemelor uh, de catalizator selectiv Uh, dincolo de anumite uh, temperaturi. Credeți că poate exista teoretic uh, o explicație sau și vi se pare că ar fi necesar să sau credeți că este justificat să nu existe o justificare? nu pot să vă spun, mai mult nu știu ce cunoaște această autoritate germană, dar aș vrea să știu și eu ce știu ei. Deci, practic, producătorul spune la ce îi trebuie acest dispozitiv și apoi este aprobat și nu invers. Da, și eu, dacă aș fi autoritatea germană, aș vrea să știu de ce există un astfel de dispozitiv. Bineînțeles că temperaturile prea ridicate trebuie să fie uh, reduse. Vorbim despre uh, reducția catalitică și despre uh, pragul de viteză, dar eu aș face lucrurile altfel. S-ar putea să existe motive pe care nu le cunosc, din care s-au făcut așa. Dar eu nu înțeleg de ce. Eu aș măsura temperatura și aș lua-o ca criteriu. Uh, și eventual aș mai uh, uh, stabili ca un criteriu suplimentar uh, viteza de rulare, dar nu ca criteriu uh, principal. Mulțumesc, doamna Evi. Eh, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă adresez o întrebare, dar bineînțeles înainte vreau să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, atât de utilă, deși atât de complexă sau mai bine zis, destul de greu de urmărit. Vreau să vă, fac o, să vă pun o întrebare în legătură cu testele RDE și cu factorii de conformitate, așa cum au fost ei recent aprobați, e vorba de 2,1 uh, temporar și 5,2 uh, definitiv. Astfel, puteți să-mi confirmați că tehnic vorbind, factorii de conformitate astfel introduși sunt foarte generoși și puteți să ne spuneți, să ne confirmați că ei nici măcar nu sunt necesari, având în vedere tehnologiile pe care tocmai dumneavoastră ni le-ați explicat și prezentat numai ce. Da. Vreți să spuneți că ce se întâmplă în practică acum Înseamnă că e o poziție destul de generoasă pentru producători. Da, practica actuală, precum și noile titluri de cestare RDE care au fost, uh, a fost propuse cu acești noi factori de conformitate 2,1 și 1,5. Nu vi se pare că acest factor de conformitate, acești doi factori sunt mult prea generoși? Cred că nu putem să avem mașini curate peste noapte și, deci, cred că, într-adevăr, avem nevoie de o oarecare perioadă de tranziție cu niște valori un pic mai crescute. Însă această perioadă de tranziție trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Vă mulțumesc. Vreau să vă pun o altă întrebare. Și mă refer la ciclurile de testare numite Artemis. Artemis Driving Cycle. Dacă astăzi am fi avut până acum, deci, această metodă de omologare, în loc să ne bazăm pe noul ciclu de european de testare, deci, bineînțeles, este ceva ipotetic. Deci, dacă am fi avut Artemis, am putea să spunem că uh, Astăzi am putea să ne lăudăm cu mașini mai puțin poluante, mai curate, care au mai puține emisii, după părerea dumneavoastră. Nu sunt sigur, pentru că am mai vorbit despre asta în trecut. Creativitatea pe undeva care s-a dovedit este o consecință a ciclurilor de testare actuale care au permis asta. Acum avem noi uh, cicluri de testare și RDE și testul uh, WLTC și testul european RDE. Diferențele sunt legate de stilul de condus, printre altele. Este ceva important. Însă, este totuși un ciclu de stare, adică e vorba de condiții de laborator, deci artificiale. De aceea nevoia de a avea aceste condiții uh, RDE și testare în condiții reale și sperăm că introducerea acestei metode va duce pe termen lung o, o flotă de vehicule mai curate. Ultimul, uh, ultima întrebare. În ce privește posibilitatea de a detecta acele dispozitive de invalidare, de pildă, alternând uh, un ciclu de teste în laborator cu un alt ciclu de teste prin care se schimbă uh, viteza și alții parametri. Credeți că dacă s-ar face acest gen de baterii de teste, am putea să spunem că putem să identificăm uh, dispozitivul de invalidare eventual prezent? Am vorbit despre creativitate despre a permite creativitatea, însă uneori s-ar putea să fim mult prea creativi. Adică să apară, într-adevăr, dispozitive de invalidare destul de greu de detectat, de recunoscut. Cred că acele dispozitive de invalidare așa mai uh, primitive le putem detecta pe acestea, însă pentru altele este mult mai greu. Există aceste dispozitive de manipulare, de invalidare destul de simple poți să uh, conduci mașina uh, în aceleași condiții identice uh, cu cele pe care ai vrea să, să le reproduci ca și cele de pe drum, cum ar veni. Deci asta se poate face. Însă s-ar putea să fie metode de invalidare, de manipulare mult mai Uh, subtile. Vă mulțumesc. Acum avem următoarea rundă de întrebări și fiecare întrebare și răspuns vor dura, vor dura maxim 3 minute. Domnul Șulță. Domnule profesor Borges, este foarte interesant să vă ascult. Îmi amintesc puțin uh, de vremea mea la universitate. Am auzit mai multe lucruri din care am aflat uh, informații noi, am simțit că am făcut uh, progrese și cred că tuturor uh, ne-a mers tot așa. Ați vorbit despre această uh, marjă, această fereastră la nivelul presiunii atmosferice și despre de ce este necesar să se poată opri dispozitivul când se ajunge la o anumită altitudine, de exemplu. În marile reviste germane s-a vorbit despre Opel uh, și se vorbea despre asta, dar nu s-a adus aceeași explicație ca cea pe care ne-a dat-o dumneavoastră. În calitate de om de știință, nu considerați că se uh, dau judecăți mult prea repede, judecăți de valoare și nu se așteaptă momentul în care firma Opel vine cu unele răspunsuri, pentru că am senzația că există, se fac um, judecăți un pic prea repede pentru lucruri foarte complexe. Domnul profesor Borges. Bineînțeles că și producătorul trebuie să aibă posibilitatea să se apere. V-am menționat cazul despre care vorbisem, uh, pragul de viteză pentru uh, reducția selectivă. Poate că există un motiv. Ar trebui ca producătorul să aibă posibilitatea să dea acest motiv și atunci am putea vedea mai departe. Mulțumesc, încă o întrebare. Am petrecut câțiva ani la universitate și apoi câțiva ani mulți în economie și am, mi-am dat seama că e o diferență mare. La universitate, ca inginer, aveam senzația că se pot găsi soluții, pen, se poate găsi o soluție pentru orice. Suntem inteligenți, suntem creativi, putem găsi soluții, însă nu ne-am uitat uh, cât costă o soluție. În economie, bineînțeles, sau în domeniul privat, trebuie să te uiți și cât costă o soluție. Și trebuie să vezi și cât este dispus să plătească clientul. De mai multe ori ați spus că uh, există posibilitatea să reducem aceste marje de temperatură. Ați vorbit despre o temperatură de minus 20 de grade unde intervin probleme, dar acum lucrurile sunt foarte diferite puteți să ne dați poate o marjă de o, un ordin de mărime a costurilor, cât ar putea costa un sistem sau un motor sau cu cât ar fi mai scump practic un autoturism dacă am folosit tehnica necesară, cea mai bună. Soluția optimă tehnică este foarte scumpă am avea nevoie de un sistem bun, depinde și între costurile de producție și costurile finale, dar pentru producător ar costa câteva sute de euro, deci pentru un motor mic ar fi destul de ridicat. Dar există și alte măsuri. S-ar putea uh, modifica materialele înrăcitor care acum duc la uh, acoperirea cu funingine și creează probleme. Ar fi mai ieftin acest lucru. Deci trebuie să facem o diferențiere între, pe o dată, o dată uh, efortul pentru fiecare motor uh, și costuri pentru dezvoltarea unor noi lucruri care sunt costuri unice și apoi pot folosi la toate motoarele. Mulțumesc, domnul Paluci. Veramente, grație. Per... Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru că ați avut explicații foarte clare, foarte precise. Haideți să încercăm să ne jucăm de un joc. Haideți, pentru uh, 72 de ore aveți puterile supreme și de prime pe care le uh, puteți avea la dispoziție pentru a combate emisiile sporite de, dioxi, de, de, de noxe. Da, constructorul are nevoie de timp pentru a își uh, modifica tehnologia, pentru a putea trece de noile teste mai uh, dificile, mai dure. Da? dar cred că valorile realistice, realiste pot fi obținute astfel. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Domnul deputat vorbește fără microfon. În parte, cicli più realistici. Deci, pe de o parte, testări mai realiste și o scădere a costurilor. Foarte bine. Însă, acum vorbim de săptămână întregi de un alt aspect. Avem foarte multe tipuri de dispozitive de invalidare. Asta este problema. Dar ce să facem pentru a încerca să reducem numărul acestor uh, dispozitive, pentru a încerca să le controlăm mai bine prezența? Doamna simplă. E o întrebare simplă. Și răspunsul simplu pe care o să încerc să vi-l dau, de fapt nu este așa de simplu să dai un astfel de răspuns, e o întrebare simplă, e adevărat. Însă, vedeți, am, v-am dat o grămadă de măsurări tehnice care pot fi efectuate și care pot rezolva problema. Unele dintre acestea pot fi făcute imediat sau repede, în orice caz. Altele dintre aceste măsurători uh, mai au încă nevoie de timp pentru a fi, să zicem, evaluate, analizate. Iată de ce am spus că dacă reducem posibilitățile de a trișa la teste, înseamnă că, de fapt, în condiții reale, consolidăm uh, cumva poziția celor care încearcă să se conformeze și atunci constructorul până la urmă trebuie să urmeze această cale. Multe lucruri se pot face, sunt posibile, dar de fapt până acum nu există niciun fel de stimulent economic pentru constructori auto ca să facă acest lucru. Domnul deputat vorbește fără microfon. Deci, punctul de plecare sunt întotdeauna dovezile pe care le putem aduce. Da, avem nevoie de dovezi, uh, de cifre realiste. În rest, putem face orice, dar rezultatele nu vor fi neapărat pe măsură. Vă mulțumesc. Doamna Fontunun Honstein. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor pentru prezența dumneavoastră aici um, și ne-ați prezentat lucruri foarte interesante. Eu tot am crezut că vezi este în Hessen și, de fapt, e în altă parte. Pentru mine, uh, viziunea mea asupra Germaniei s-a schimbat în mod revoluționar de când am aflat asta, de la începutul după mezii. Însă vorbim despre autovehicole, cum că nu putem să le facem mai curate peste noapte, că e nevoie de perioadă de tranziție, dar și de faptul că mașinile mai mici, diesel, s-ar putea să dispară treptat de pe piață. Însă, care va fi următorul val? Ce va înlocui? Ce tehnologii vor apărea pentru a înlocui, uh, conform uh, părerii dumneavoastră, aceste mașini uh, autovehicole mai mici pe bază de diesel. Ce se va întâmpla cu piața? Ce fel de concepte de noi motoare vor apărea? Da, pentru mașinile mai mici, motoarele vor costa mai mult în viitor, însă motoarele hibride se vor ieftini. Pentru că astăzi dieselul este mai ieftin decât hibridul. Însă prețul la diesel va crește dacă introducem noile măsuri, pe cât pentru motoarele hibride prețurile vor uh, avea tendința de a scădea și până la urmă uh, constructorul auto însuși va fi cel care va trebui să hotărească foarte bune. Am ajuns la un punct cu hibridele uh, prin care nu legislația ne va spune ce trebuie să facem, ci pur și simplu piața, constructorul va vedea la ce nivel rezonabil de preț se poate situa. Asta ar fi un scenariu. Și mai este ceva. În trecut, trecutul motorului uh, diesel față de uh, cel pe benzină era o mai mare eficiență a carburantului. Pe de altă parte, și la benzină motoarele au devenit din ce în ce mai eficiente, din punct de vedere al consumului de carburant. Poate că, pur și simplu, motoarele pe benzină mai performante ca și consum de carburant vor locui ele motoarele pe bază de uh, motorină diesel. Pentru că cu cât motoarele de benzină devin mai eficiente din punct de vedere al carbonatului, cu atât ele se apropie mai mult de cele diesel. Și asta este și problema, pentru că și ele vor produce particule fine și alte noxe, dar bine, nu în aceeași măsură ca și dieselul. Și încetul cu încetul să sperăm că constructorii auto vor înțelege asta și vor încerca să facă lucruri cât mai bune. Însă, iată, poate ați auzit că uh, în Scandinavia carburanții, uh, benzina, sunt favorizați față, favorizate față de alte soluții de carburant? Nu rezolvi, rezolvi direct problema astfel, dar particulele fine, particulele în general sunt uh, mai reduse, deci cumva lucrurile se ajustează. Doamna Revo Dalon Bonnefoy. Mulțumesc foarte mult! În prezentarea dumneavoastră, la început, ne a spus care sunt acele dispozitive care pot să ne ajute să reducem emisiile, GR și așa mai departe, LFC, și ne a spus că sunt niște costuri aici, dacă este să fie implementate. Dar ne a spus că în Statele Unite um, uh, mașinile sunt toate echipate cu SCR, pentru că acolo legislația este mult mai strictă. Acum, dincolo de problema costurilor, am o întrebare. Pot aceste dispozitive, ca și mărime, ca și greutate, pot fi ele instalate în micile mașini pe bază de diesel sau nu? Și apoi, s-a spus aici că este greu ca într-un vehicul de dimensiuni mai mici să poți să instalezi toate dispozitivele Uh, care să împiedice instalarea pe același vehicul a unui dispozitiv de invalidare. Da, din punct de vedere tehnic, este, tot, este chiar mai ușor să cureți, între ghilimele, o mașină diesel mai mică decât un 4x4. Uh, Problema este mai mult de natură economică pentru constructorul auto, pentru că Bineînțeles, costurile se vor acumula mai repede și vor spori pentru o mașină mai mică decât pentru o mașină mai mare, de teren, etc. De exemplu, pentru o mașină se spune 80.000 de euro pentru o mașină. Pe dumneavoastră nu vă interesează dacă prețul crește uh, cu 2.000-3.000 de euro. Dacă cumpărați o mașină cu 15.000 de euro, vă va interesa dacă vor crește cu câteva mii costurile totale. Uh, Ați mai menționat situația din Statele Unite. Într-adevăr, pentru piața americană, foarte mulți uh, producători auto au tehnici de curățire uh, a emisiilor de eșapament uh, mai avansate, dar și mult mai titoare. Nu vreau să fac publicitate pentru nimeni, dar un fabricant în special a a dus pe piață mașini diesel destul de curate, costă destul de mult. Pe de altă parte, putem să vedem că anumiți constructori de automobile au mari probleme în se, a, a se conforma cerințelor legislației americane și mai este un constructor auto uh, german care încearcă să pătrundă pe piața americană și să nu uităm acest Dieselgate, că el a fost uh, descoperit de Statele Unite și nu în Europa. Să nu uităm treaba asta. Mulțumesc, domnul Henkel. Suntem cu toții uh, entuziasmați de uh, diferitele alternative aduse de RDE însă toate aceste autoturisme vor și îmbătrâni. Dacă testăm o mașină nouă cu sistemul RDE, cum aflăm după 3, 4, 5, 6 ani dacă este în continuare la fel de prietenoasă cu mediul? Da, este o întrebare foarte bună. Nu vom uh, afla prin sistemul RDE asta. Și, într-adevăr, Există probleme um, astfel încât uh, toate aceste funcțiuni funcționează și de, uh, um, um, de funcționarea acestor acestui, acestei recirculări funcționează și uh, depinde și de senzori. De multe ori se ia o marjă de securitate destul de mare. Dacă vorbim despre viața, durata de viață și vrem să asigurăm um, că emisiile nu cresc, um, trebuie să ne asigurăm că, se, că uh, testăm și pe termen lung. Există metode de a o face în laboratoare, dar mi se pare că ar trebui făcut cum se face în Statele uh, Unite, să se ia auto, autovehicule care au fost folosite normal și să fie testate. Da, deci asta ar mai trebui să se întâmple într-un acest sistem. Bun, apoi s-a vorbit despre dispozitive de invalidare, vorbim despre software-uri, dar între timp am văzut că și Mitsubishi și Suzuki uh, au trișat, dar nu cu software, ci cu hardware. O întreprindere a transmis, a trimis la testare uh, mașini mai ușoare. S-a Ehm, s-a constatat acest lucru și directorul și-a dat demisia, spre deosebire de Volkswagen. Uh, v-au, ați uh, întâlnit astfel de dispozitive de invalidare de hardware? O problemă la emisiile de CO2, mai puternic prezentă decât la celelalte noxe, este că trebuie să se facă calcule după rezistența aerului și masa acestuia și sunt niște mm, calcule destul de complicate cu foarte multe posibilități uh, de eroare, uneori folosite mai mult sau mai puțin intenționat. Eu nu cunosc alte măsuri, dar se mai, uh, se mai pot face lucruri. De exemplu, să uh, umfli roțile mai puternic, mai lipești uh, anumite locuri ca să îmbunătățești rezistența aerului, lucru ce n-ai face pe șosea. Deci se optimizează puțin înainte să se lanseze uh, testele. Sie, ähm, oder ich fange mal die Frage anders an die beiden Herren, Herr Daniel Lange und Felix... Domnul Daniel Lange și Felix Domke, Felix Domke au făcut declarații în ziare, în mass media, ne-au dat multe informații și domnul Lange va fi și oaspetele nostru. Cum am înțeles eu lucrurile în ultimele luni? Acești doi domni au fost primii și chiar singurii care au putut constata uh, acest, existența acestui dispozitiv de invalidare uh, prin testele lor și prin uh, calculele lor. Aș vrea să vă întreb dacă aveați vreo indicație că s-ar putea să existe practici ilegale. Dumneavoastră lucrați de ani de zile în branșă și ați făcut referire cumva la faptul că vorbeați cu studenții dumneavoastră. Vi s-a întâmplat să vi se facă vreo referire la astfel de practici. Mi se pare uimitor, totuși, faptul că anumite lucruri se află așa și acum. Was seit langer Zeit in der Branche bekannt ist, ce se știe de mult timp în branșă, este clar că ciclul de testare nu este deloc realist și că fiecare optimizează perfect pentru ciclul de testare. Deci totul se dez... multe lucruri s-au dezvoltat pentru ciclul de testare și restul nu interesa pe producători. Asta se știe foarte bine de foarte mult timp. Asta știe oricine lucrează în branșă. Faptul că existau dispozitive de invalidare expli- în mod explicit, uh, făcute special pentru asta, a fost ceva nou. Vă mulțumesc pentru, această, pentru acest răspuns. Prima parte a răspunsului dumneavoastră, practic, înseamnă că există niște solicitări, niște cerințe juridice și întreprinderile le-au respectat. Una este să te adaptezi perfect la cadrul de reglementare și alta este să faci fraudă. Și când te adaptezi perfect, nu este uh, o, o ilegalitate. Da, bineînțeles, nu este o ilegalitate, însă uh, cadrul de reglementare poate fi interpretat foarte diferit. Și este uh, interpretat diferit. Și da, probabil ca producător și eu aș face exact la fel. Dacă legiuitorul îmi spune nu trebuie să te intereseze ce se întâmplă pe șosea, asta voi și, asta voi și face mai ales în prevederile juridice, mi se pare că este problema, inclusiv în definiția foarte slabă a dispozitivului de invalidare. Cred că este unul dintre motivele pentru care s-a ajuns aici. Mulțumesc, domnule Ertug. Da, este foarte interesant, chiar și pentru cei care nu sunt experți. M-am uitat încă o dată la desenul dumneavoastră și dacă mă uit bine, văd că acesta este motorul. Pe aici ies uh, gazele de evacuare și sunt refolosite. Deci căldura uh, este folosită pentru a uh, reîncălzi și o parte iese prin sistemul de evacuare. Da, 30, 40, 50% se recirculă. Bun, întrebarea mea este dacă eliminarea acestei, uh, acestui sistem de filtrare, oricum ar fi el, oprirea acestui sistem poate să aibă ca scop protecția motorului? Sunt cei care opre, uh, opresc uh, dispozitivul în, la filtrare. Poate proteja asta motorul? nu, pentru motorul propriu-zis nu este relevant, dar depinde ce vezi ca uh, motor, dacă vezi numai motorul în sine sau sistemul în totalitatea lui. Motorul plus uh, gazul de uh, sistemul de uh, evacuare. Pentru motorul propriu-zis este irrelevant ce se întâmplă în acea etapă. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Yes, thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte domnul Borges. De fapt, ați spus că fabricanții de automobile nu sunt interesați să aducă mașini mai curate pe drumuri. Pe ei nu interesează decât să bată ciclul de testare, ceea ce înseamnă că dezvoltarea tehnologiei se concentrează pe a trece de ciclul de testare. Am înțeles eu bine? Da, ceea ce subliniază, desigur, importanța ciclului de testare. S mai spus de asemenea că nu se surprinși de Dieselgate, ci doar de faptul că n-a izbucnit decât în 2015. Aveți impresia că ați vorbit doar despre cunoștințe din sector, dar și că autoritățile publice, de fapt, erau la curent cu ce se întâmplă. Nu neapărat legat de dispozitivele de trișare, ci cu faptul că producătorii de automobile nu se concentrează decât pe a trece de ciclul de testare și nu să aducă automobile mai curate pe drum. Răspunsul, după părerea mea, autoritățile americane știu ce se întâmplă. În unele țări europene, fie nu știu, fie încearcă să nu știe. A, încearcă să nu știe. Aha. Să luăm Germania așa de studiu de caz. Presupun că în funcția dumneavoastră de profesor ați avut legătură cu autorități publice și cu ele și poate chiar ați discutat astfel de subiecte. Ați discutat aceste subiecte în ultimii ani cu oficiali publici uh, germani sau din alte țări europene? Nu. N-am discutat cu funcționari publici și aș citi vreodată ceva dintr-o sursă publică, de la o autoritate publică, <clears throat> care pentru dumneavoastră era dovada că de fapt știau foarte bine despre ce e vorba? Până acum, din surse publice, putem citi despre teste efectuate de organizații private sau non-profit în care autoritățile publice au primit niște indicii, dar nu au reacționat. Și credeți că dacă vorbiți de aplicarea legii și de a promova binele comun, cum ar fi aerul curat, că autoritățile europene ar fi trebuit să acționeze de mult în legătură cu această problemă? Îmi pare rău, nu înțeleg de fapt ce vreți să spuneți contra mea. Având în vedere că, <clears throat> de fapt, se știa despre ce e vorba, diferența uriașă dintre testele de laborator și emisiile reale Credeți că autoritățile publice ar fi trebuit să acționeze cu multe înainte? Da, cred că da. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Salba. Mulțumesc. Sunt los periodos de transición para cumplir. Îi mulțumesc și domnului doctor. Am o întrebare despre perioada de tranziție pentru a respecta noile ținte de Euro 5 și Euro 6. Aceste perioade de tranziție sunt suficient de îndelungate? Și apoi știți cum funcționează pe alte piețe, cum ar fi SUA sau Japonia? Uh, also I have been working for Japanese... Am lucrat și pentru clienți japonezi, dar nu știu exact uh, modul în care funcționează organismele de reglementare japoneze. În ce privește SUA, <clears throat> nu au avut astfel de cicluri de tranziție. <clears throat> De obicei, dacă totul merge bine, aceste cicluri de tranziție nu ar trebui să fie necesare. Dar acum avem automobile care nu pot respecta cerințele. În SUA, Producătorii știu ce se întâmplă dacă trișează. Și cu câteva excepții s-au menținut în cadrul limitelor. Deci în SUA nu a existat astfel de situații de tranziție. Bun, o întrebare suplimentară. Se pare că automobile hibrid sunt o <clears throat> evoluție foarte utilă bazată pe benzină. S-ar putea face și un automobil hibrid pe motorină? Răspuns fără microfon. Se, poate, se pot construi și automobile hibrid pe motorină, dar atunci e impactul dublu, costul mai mare al motorinei și costul mai mare al sistemului hibrid sunt și automobile diesel hibrid pe piață. In this parliament you cannot. okay. Nu, aici e mai util să deschideți microfonul când vorbiți, nu să le închideți. Sunt și automobile hibrid pe motorină, dar e o soluție mai mult ca excepție decât ca regulă în câteva cazuri s-ar putea să fie bună, dar în esență cred că nu se reprezintă o soluție care să acopere o gamă mare de automobile. Mulțumim. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc pare rău că n-am fost de la începutul prezentării, a trebuit să merg la o altă întâlnire. Dar întrucât dumneavoastră sunteți specialist în sector, aș vrea să-mi spuneți dacă dumneavoastră considerați, în fine, nu știu cum să spun, că măsurile pe care le-am cerut noi din partea sectorului, care erau menite să mărească implementarea noilor măsuri mai rapid au dus la ce s-ar putea descrie ca la soluții excesiv de creatoare din partea industriei, pentru că poate că am exercitat presiune pentru automobile și tehnologii tot mai noi și mai curate din diverse categorii. Dacă, de exemplu, în Spania avem mai multe automobile mici și medii, unul dintre lucrurile pe care l-am văzut și s-a menționat e AdBlue, care face lucrurile mai scumpe pentru mașinile mici și mijlocii. În perioada de tranziție, până la automobilul perfect, care să nu mai aibă emisii deloc, acest gen de noi tehnologii ar uh, deveni mai ieftine cu trecerea timpului, am avea acest sistem uh, de automobile mai ieftine și la cele mici și medii ca dimensiuni, ceea ce poate ne-ar permite să continuăm să avem automobile pe motorină pe termen îndelungat. Și apoi vorbim despre reducerea dimensiunii automobilelor și în etapa de tranziție credeți că s-ar putea avea un test real care să fie utilizat ar exista poluare, dar măcar cu noul test am ști exact care e nivelul poluării provocate și eventual să reducem impactul asupra mediului ca să încercăm să obținem asta. Mulțumesc că timpul a expirat, o să-i dau ceva timp suplimentar, nicio problemă. Intervenții fără microfon din sală. Da, domnule profesor. La prima întrebare dacă se poate ca noile soluții tehnice <clears throat> să devină mai puțin costisitoare pe viitor? Unele da. Ați menționat SCR, în acest caz nu cred că da, pentru că etalizatorul care e foarte scump, sistemul de pompare, de dozare și nu văd posibilități mari de a reduce costurile SCR pe viitor. Poate o să dezvolte industria altceva? în principiu cu totul nou pentru calizator, poate, dar deocamdată eu nu văd nicio șansă în momentul acesta. Dar există alte tehnici la care m am referit atunci când dumneavoastră nu erați în sală, care în esență <clears throat> țin de dezvoltare. Am menționat că eventual se găsesc noi materiale care să reducă riscul blocării, al înfundării. E un efort mare de cercetare-dezvoltare. Dar după ce se face acest efort pe termen îndelungat, s-ar putea fabrica cu prețuri mai reduse. Dar nu se știe înainte de a se face cercetarea dacă e ceva care dă sau nu rezultate. Și un alt lucru, de exemplu, e un producător <clears throat> care are acum un motor pe piață cu o recirculare dublă a gazelor de eșapament ceea ce am prezentat într-un diapozitiv și e și o altă cale de aplicare a acestea, cu totul în afara recircularea gazelor de eșapament și acestea în combinație. S-ar putea să existe și alte posibilități de reducere a emisiilor de gaze de eșapament, în special în ce privește NOx. Știți problema pusă de NOx și știm că dacă facem asta, putem avea acest sistem uh, extern de recirculare, pentru că gazul de eșapament este luat dintr-un loc după filtrul de particule. Deci riscul de înfundare se reduce și poate pe termen îndelungat am putea să înlocuim uh, sistemul de presiune mare cu unul de presiune mică la un preț similar, puțin mai mare. Dar pentru a se ajunge la acest punct, Acestea sunt costuri singulare care trebuie acoperite, investite o singură dată, să vedem că dacă funcționează. Doamna Chilioni. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra. Mulțumesc. Domnule Borghest, am două întrebări. Eu am copilărit în umbra unui garaj și aș vrea să știu care ar fi mai bun modelul de modernizare care să conțină elementele unei soluții pentru un parc mare de automobile și ar fi nevoie de reducerele emisiilor, iar în ce privește modelul economiei circulare, ar fi mai inteligent să se modernizeze, să rezolve ce există și nu să cumperi noi automobile. Cum vedeți uh, posibilitatea instalării de echipamente ulterior? Se pare că nu sunt prezentate ca opțiune pe piață, cu excepția camioanelor și autobuzelor. Cu toate acestea, tehnologiile antipoluare <clears throat> se dezvoltă și avem și tehnologii îmbunătățite de filtre. A doua întrebare. Um, știm că e nevoie de timp pentru cercetare, de dezvoltare și pentru implementare. Dacă stabilim și sper să stabilim limite stricte și insistăm care credeți că ar fi perioada de tranziție de care are nevoie industrie pentru a introduce treptat noile cerințe. Cred că, de fapt, ați spus două întrebări. Prima, soluții de modernizare. Vârsta medie diferă de la o seară la alta, dar să zicem este de 10 ani pe automobil. Sunt alte situații motoarele de construcție unde sunt uh, o viață întreagă, la mașinile agricole, 20-30 de ani sau chiar 50 de ani de utilizare. O soluție de modernizare ar fi extrem de utilă, dar pe plan tehnic e foarte dificil, pentru că trebuie să intri profund în controlul motorului ar trebui să schimbi uh, întregul sistem de control al motorului, ceea ce ar fi o dificultate. Nu spune că e chiar imposibil, dar că e dificil. Și eventual să repetați a doua parte întrebării. Dar mai rapid, spune domnul președinte. Da, rapid. dacă e costisitor și nevoie de timp, cât timp să le dăm celor care se ocupă de tehnologie și companiilor să schimbe lucrurile? Dacă punem limite severe, stricte și sisteme bune de testare pe viitor, dacă politicienii mai pot lua astfel de decizii. Răspunsul fără microfon. În anii 70 uh, s-a purtat o discuție de introduce uh, <clears throat> catalizatoare în trei etape pentru benzină. Fabricanții au spus că e imposibil. Nu o să funcționeze niciodată, nu s-ar putea aplica niciodată. După ce a apărut legea și dintr-o dată s-a putut și a funcționat. Deci întotdeauna e greu de spus de cât timp va fi nevoie, dar sau cât va costa. dacă e o anumită presiune din partea pieții sau a legislației sau din alte părți, e posibil să se implementeze o nouă tehnologie în termen de trei ani, dar e greu de spus pentru că depinde cât de complexă e situația. Președinte, mulțumesc, domnule profesor. Ultima întrebare. Dumneavoastră ați fost foarte disciplinat, dar ceilalți nu prea. Doamna Reda, vă rog, dar foarte pe scurt. Domnule Borges, în răspunsurile noastre scrise numiți trei premise pentru ca publicarea software-ului să fie rezonabilă și să permită aplicarea legii. Una este documentația pentru software. O astfel de documentație ar conține informațiile referitor la obiectivul uh, sau la scopul îndeplinit de fiecare parte a softului? Ar fi justificată prezența fiecărui uh, dispozitiv? În primul rând și la documentație trebuie să ne asigurăm că se oferă documentația care se și potrivește cu softul respectiv. Și apoi trebuie să și înțelegem lucrurile. Sistemele sunt foarte complexe. Când faci o mică modificare de soft, pe care o faci un programator într-o oră, tot trebuie să stai să studiezi softul ăsta timp de două săptămâni ca să vezi ce consecințe are. Deci, da, uh, software-ul, da, dar trebuie să-l și analizezi și pentru asta documentarea este uh, foarte utilă, însă trebuie să se potrivească documentația cu softul. A existat la un moment dat la un producător așa numit, o anumită funcție acustică, care de fapt avea un alt scop decât uh, îmbunătățirea acusticii. Deci, cel care citește această documentație trebuie să analizeze cu foarte mare atenție și să ca să-și dea seama dacă uh, sunt uh, uh, dacă este ceva ascuns în spate. Organizația TÜV uh, Nord uh, a spus că ei ar fi uh, testat autovehicule, dar că nu le-au fost nu au putut din cauza secretului comercial uh, invocat de producător. Uh, deci uh, organizația TÜV a dorit să uh, testeze software-urile, dar nu le-au fost puse la dispoziție. Este asta o problemă? în mod normal, cine are de-a face cu secretele comerciale o semnează un contract de confidențialitate. Uh, și cred că așa s-ar putea rezolva și asta, dacă această autoritate TÜV, această organizație TÜV germană, care se ocupă și de omologare, um, ar putea, deci, să aibă acces. Este o problemă rezolvabilă și uh, Uh, un furnizor furnizează soluții pentru mai mulți uh, producători. Și chiar dacă colegul meu din birou de lângă lucrează pentru un alt uh, producător, nu facem schimb de secrete. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, spune doamna președinte. Da, chiar și pentru o simplă specialistă în sociologie ca mine a fost foarte accesibil și ușor de înțeles. mulțumesc. Poate mai apar și întrebări scrise ulterior, dar încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și pentru că ați răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, cu plăcere. Aș vrea să trecem acum la ultima audiere a zilei și sper că vom putea <clears throat> respecta disciplina și să finalizăm la timp. have a seat, um, Mr. Daniel Lange. Eu am bunei domnului Daniel Lange, director executiv la Fast IT, o companie de consultanță germană care se ocupă de management și informatică, aspecte de consultanță, cu aproximativ 20 de ani de experiență în sectorul automobilelor, gestionarea inovării la BMW, arhitecție pentru aplicarea soluției telematice BMW, printre altele. Sunteți mai mult decât în măsură să răspundeți la întrebările noastre. Vă reamintesc ca tuturor că aveți și răspunsul la întrebări deschise și domnul Felix Dunca, care a lucrat la controlul emisiilor la Bosch și a cooperat cu dumneavoastră la răspunsuri la întrebări, dar am hotărât să ca împreună cu coordonatorii ca după această audiere să fie și întrebări suplimentare pentru domnul Lange, dar și pentru Domche, dacă se dovedește necesar. În călduros bun venit la ședința noastră și vă dau cuvântul pentru o introducere și apoi trecem la întrebare. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi în această seară. Cred că avem de-a face cu un proces foarte interesant și sper că voi putea contribui. Eu sunt inginer ca formare, dar sunt și strateg. Când uh, mi s-a explicat că scandalul Dieselgate uh, a fost, uh, nu, au fost numai câțiva ingineri care au făcut asta, am, avut, am simțit nevoia să intervin și de aceea am vorbit și public. Um, ni s-a spus chiar că uh, suntem singurii, că suntem uh, singurii printre cei care um, au, putea, au putut explica cum a avut loc uh, această fraudă și poate pot să vă fac și câteva recomandări despre cum să-i punem capăt. Industria auto are nevoie de reformă. Este singura industrie care produce un bun care este din ce în ce mai scump. În fiecare an, produsul, mașina pe care o conduceți vine cu un model nou, un pic mai mare, un pic mai uh, cu, uh, luxurioasă și, uh, bineînțeles, un pic mai scumpă. Iar piața este împărțită între concurenți care sunt aceiași de 10 ani. Ce s-ar fi întâmplat dacă prețul unei mașini ar fi scăzut cum a scăzut la calculatoare? Cât ar costa o mașină astăzi? să produci un uh, procesor pentru un calculator este mult mai complicat decât să produci un motor de mașină. Nu există niciun argument pentru care mașinile devin din ce în ce mai scumpe. Am ascultat mai devreme în prezentare că poate este nevoie de câteva sute de euro pentru a obține uh, sistemul de tratare a gazelor de evacuare cel mai bun afară sunt câte, ați văzut, uh, persoane care încearcă să vă impresioneze cu mașini care se parchează singure. Sunt mașini mici, le-ați văzut. Există bani pentru cercetare în industria auto. Este clar că există bani pentru a-i convinge pe clienți să cumpere mașini. Poate că ar trebui să existe și bani ca să protejezi mediul. Zic și eu așa. Acești dinozauri care își împart piața. Au procese foarte clare, nu schimbă uh, singur liniile uh, în uh, liniile de producție. Au furnizori care fac asta și avem procese care gestionează interacțiunea între aceste companii. Bosch, de exemplu, nu va schimba niciodată o linie de producție fără aprobarea uh, clientului. Și Bosch are nevoie de un contract care este negociat uh, cu, acest, cu marile întreprinderi și contracte semnate de management. Există rapoarte până la uh, Consiliul Director. Um, și asta se întâmplă în aproximativ 4 până la 6 săptămâni. Deci nu se întâmplă nimic Uh, în aceste companii de sute de mii de oameni fără ca cei de sus să afle. Pentru că așa funcționează aceste întreprinderi. Îi interesează tot ce uh, afectează costurile și am auzit despre asta de mai multe ori. Însă, fie aceste persoane creează procese care funcționează și atunci sunt informați, și nu le monitorizează, fie nu reușesc să pună în aplicare procese. E bine, în oricare dintre aceste două situații, responsabilitatea este a managementului. Nu poți să spui ca șef, m-au înșelat proprii mei angajați. Deci, ar uh, putea uh, ascunde niște ingineri acest lucru de șefii lor, asta timp de 10 ani? Nu, n-ar avea niciun interes. N-au niciun interes, inginerii n-au niciun interes să își, uh, um, să nu-și respecte etica muncii. Um, un inginer uh, primește mult mai puțin uh, procentual ca uh, primă față de cum, cât primește un, uh, uh un director. Se stabi- managementul stabilește un cadru de Uh, costuri pentru fiecare autovehicul și apoi reduc aceste costuri, depun o presiune enormă asupra costurilor în întreaga companie chiar ani înainte să iasă uh, modelul. Deci dacă doriți ca această industrie să respecte legislația, trebuie să reduceți stimulentele de a trișa pentru cei de sus. Dacă salariile de sus ar fi un multiplu fix al salariilor celor de jos, ambii ar fi uh, interesați ca compania să aibă succes pe piață. Dacă se vinde mai mult, se cresc prețurile, dacă nu, nu. În sistemul, sistemul nostru economic se poate acționa așa. Piața este un foarte bun uh, judecător al produsului tău, dacă el este viabil sau nu. Uh, bursa este mult mai pe termen scurt. Poți să calmezi bursa, dar asta nu înseamnă că aduci uh, Uh, soluții tehnice uh, bune. L-ai face numai să spună pe profesorul Borghe să spui, da, se poate, dar costă bani. Încă două lucruri. De ce sute de ingineri și alți oameni din domeniul tehnic au tăcut și nu au spus nimic? Pentru că atât de mult știau. Două uh, elemente intervin aici. Și Uh, din păcate, arată cu degetul și spre dumneavoastră. În primul rând, nu există o protecție a denunțătorilor. Gândiți-vă că cineva care știa ar fi putut să uh, salveze sute mii de oameni de la moarte prematură. Însă această persoană și-ar fi distrus propria viață. Și dacă nu ar fi fost uh, protejați de opinia publică, ar fi fost dați în judecată până ar fi dat faliment. Și știu că este o cale bătută, dar uitați-vă la săracul de Edward Snowden. Nu avem nici măcar curajul să-i dăm azil. Noi, ca europeni, poate că ar trebui să ne uităm și la noi când le cerem altora să fie curajoși. Dacă vrem ca ei să fie curajoși, vă rog, stimați deputați europeni, dați exemplul. Încă un motiv pentru care frauda nu a ieșit la lumină mai devreme, a fost un motiv menționat mai devreme, deci nu voi intra în detaliu. Acest nou ciclu um, uh, de testare nu este de fapt nou, este cam din anii 80. Uh, ultima oară când a fost actualizat este în 97. Din punct de vedere al tehnologiei este deja învechit toată lumea din industria autom- automobilistică știa că nu este reprezentativ. Trebuie să optimizezi uh, autovehiculul pentru utilizarea din partea consumatorului și pentru teste. Și când este artificial, test, artificiala testarea, atunci uh, devine un joc. Încerci să optimizezi cât mai mult ca să câștigi. Și asta au făcut oamenii. Domnul Henkel a dat exemplul, exemplul cei de la Mitsubishi umflau uh, pneurile atât de mult că aproape explodau. Dar uh, astfel autovehiculul rula pe o mică uh, parte de cauciuc, la viteză bună și așa mai departe. Probabil că dacă mergeai pe uh, șosea cu, cu pneurile așa umflate, explodau. Aceste tipuri de fraudă sunt destul de, um, sau de trișat, sunt destul de des uh, întâlnite. S-a descoperit, de exemplu, că toată lumea dă cifre cu estimările cele mai scăzute. Unii sunt în regulă și alții dau uh, cifre cu 15% mai scăzute decât ce ar putea măsura dacă fac testul. Și asta, practic, uh, uh, îți permite să spui că mașina conduce cu 15% mai puțin. Și, din păcate, acest lucru pare să rămână fără consecință și asta este problema. Trebuie să facem uh, legislație, să o aplicăm și sancțiuni și consecințele să se simtă unde doare. Fie uh, costuri pentru companii, fie responsabilitate personală pentru cei care au trișat și pentru cei care s-au uitat în altă direcție când s-a trișat uh, și pentru cei care au depus presiune pe costuri în așa fel încât ele deveneau nerealiste. Încă un lucru pe care vrea să-l spun. Nu trebuie să mergeți neapărat din ce în ce mai mult în detalii în, regula, în reglementări. Este foarte bine că încercați să, ex, să înțelegeți um, ce stă în spatele tehnologiei, cum funcționează, dar nu cereți un anumit tip de catalizator. Nu trebuie să uh, permiteți uh, intrarea în această um, uh, cursă dați mai degrabă o ghidare de cum arată uh, un set de emisii uh, dorit, uh, niște caracteristici și lăsați apoi întreprinderile să vină cu soluțiile tehnice. Nu reglementați detaliul, reglementați imaginea de ansamblu, obiectivul final. Da, într-adevăr, un element important sunt emisiile în condiții reale, dar nu este suficient. Trebuie găsit un sistem transparent, eficient. Poți acum să măsori pe teren. Este suficient de ieftin, dar de ce să nu o faci? Nu numai din punctul de vedere al autorităților, ci și din punct de vedere al oamenilor. Atât de multe organizații vor să contribuie cu măsurători. Permiteți-le și dacă uh, Uh, se depășesc uh, emisiile reale, cereți o uh, explicație din partea producătorului și dacă explicațiile nu sunt satisfăcătoare, dați-le o amendă frumușică. Astfel nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat până acum. Deci, pe scurt, să se tragă la răspundere managementul, pentru că el este responsabil, protejați denunțătorii dacă puteți, pentru că atunci veți obține informațiile mai repede și uh, renunțați la acest uh, sistem de concurență, de înarmare, să spunem, curse de înarmare în sistem. Practic nu trebuie să stabiliți, să prevedeți dumneavoastră munca inginerilor în industria uh, autovehiculelor. Cred că și dacă încercați, nu veți face decât să pierdeți de fiecare dată challenging introduction. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de interesantă. Dau imediat cuvântul uh, raportorilor, în primul rând domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Lange, pentru această prezentare atât de, de, de fascinantă. Ați profitat de ocazie pentru a face un apel pro Edward Snowden și să știți că sunt de acord. Ați început prin a vă concentra pe răspunderea managerilor. V-am convocat aici ca pe un fel de specialist în domeniul informatic uh, și IT și metoarele electronice. Însă problema este următoarea. Există uh, diferite entități care pun la punct aceste software-uri. E vorba de furnizori, de constructori auto înșiși, etc. și de alte firme. Până la urmă, ați spus că e vorba de răspunderea care revine managerului, e vorba de nivelul constructorului auto? Da, aici. Producătorul, constructorul auto, managerul respectiv, el este răspunzător cu acest uh, această o unitate de control a motorului, ECU, el poate să modelizeze și el spune pe ce mașină va fi instalat acest uh, sistem. Cei care au lucrat pe treaba asta la Volkswagen au părăsit compania. Volkswagen s-a despărțit, ca să zic așa, de acești uh, specialiști. N-a putut să-i mai mențină după ce a izbucnit uh, scandalul. Continuă domnul Gerbrandi. Ați vorbit despre acea inginerie inversă. V-ați uitat întâi la partea de hardware și ați observat multe lucruri pe care poate nu trebuia să le fi observat. V-ați referit la modul în care autoritățile pot să controleze această situație. E vorba de modul că autoritățile controlează uh, aceste, aceste instrumente sau e vorba mai mult de conformitate sau de altceva? Da, când e vorba de omologarea tip, este clar că atunci când software-ul este în ce în ce mai important, trebuie să înțelegi ca autoritate cum funcționează software-ul. Însă v-am spus nu trebuie să uh, faci un program special ca să vezi cum s-a uh, ajuns la acest dispozitiv de manipulare. A fost o chestiune de noroc că au găsit-o au găsit dispozitivul, pur și simplu. A fost o chestiune de șansă. Dacă te duci la un uh, producător uh, de unitate de control a motorului și îi spui găseștem uh, un um, dispozitiv de invalidare, poate să zică da sau poate să nu găsească treaba asta. Însă atunci când se omologează mașina, uh, codul care conține informațiile legate de motor și alte dispozitive de securitate trebuie să fie prezentat de către constructor, astfel încât să nu poate să fie reprogramat uh, din nou toată unitatea de la bordul mașinii, fără consimțământul constructor, constructorului. Deci ai această uh, informație și poți să o evaluezi fie în mod public, fie ceri unor oameni să se uite la asta sau unor specialiști. Dar nu faci asta tot timpul, pentru că înseamnă multă muncă. Poți să verifici asta de la caz la caz, când se întâmplă. Există mai multe componente vize, vizate. Dacă monitorizezi întreagă flotă și dorești să vezi condițiile reale de condus foarte bine, Ehm, să le lăsăm lucrurile așa, dar când lucrurile nu funcționează, înțelegi, vrei să înțelegi de ce nu au funcționat, de ce au eșuat. Se întâmplă asta cu tehnologia. Și atunci trebuie să vezi dacă e vorba de o trișare sistematică cu acel dispozitiv de manipulare și dacă așa sau lucrurile, mașina respectivă trebuie să fie rechemată la uzină și scoasă din circulație. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Gerbrandi. Profesorul Borges a spus că constructorii auto se concentrează mai mult pe uh, trișarea la teste uh, în condiții reale decât să pună pe piață mașini mai curate. S-ar putea spune că Până la urmă, noi am fixat niște standarde și industria trebuie să se conformeze, deci există o diferență aici. E bine, este foarte clar că nu astfel se oferă stimulentele scontate industriei auto. Eu cred că în ce privește aceste cicluri de testare, nu poți, uh, dacă e să fac o comparație, să mergi pe o pantă de 60 de grade uh, cu un rucsac greu în spate și să spui, da, în aceste condiții o anumită, în um, anumite emisie nu trebuie să poată să fie depășită. Nu, contează foarte mult condițiile în care testezi. În anumite limite de emisii, trebuie să testezi mașina în condiții normale de funcționare. Ce înseamnă? Înseamnă în condițiile în care un om normal, obișnuit, folosește mașina respectivă. Adică poți să ceri soției sau soțului să-ți împrumute mașina, să te duci la uh, testare undeva într-o unitate, după ce mergi 100 de kilometri prin Belgia, în condiții normale și dacă e bine, e bine și dacă nu, autoritățile intervin și spun producătorului ce se întâmplă, domnule, ce ați fabricat aici. Și dacă este vorba de o singură mașină și poate fi dovedit, bine, dar este mm, și mai simplu să faci uh, sarcina inversă a probei să iei trei uh, mașini și să faci același testare și îți dai seama că e vorba de altceva. Ce se întâmplă cu acel uh, KBA în Germania? Ce au argumentat ei? Ei au pus ceva în, uh, în raport și s-a acceptat ceea ce au spus ei, fără niciun fel de probleme. Domnule Zalba, deja ați apărut pe lista mea care reprezintă al grupurilor politice, cumva vă dublați timpul? Domnul Zalba spune, da, o să las colegii apoi. Și voi continua limba spaniolă, limba mea maternă. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule Lange, pentru prezența dumneavoastră aici. A fost foarte interesant ce ne-ați spus. O să adresez și eu aceeași întrebare pe care am pus-o și uh, uh, antevorbitorului dumneavoastră. Ați auzit ce a spus, dar aș vrea să știu ce credeți și dumneavoastră, pentru că așa cum am spus mai devreme, toate motoarele cu ardere prezintă această dilemă fizică pe care arderea o prezintă. Fie ne concentrăm pe eficiență și aici după aia producem CO2, sau nu dorim să emitem emisii și avem problema eficienței consumului de carburant. După părerea dumneavoastră, tehnic vorbind, care este cea mai bună soluție pentru a putea obține aceste obiective care aparent sunt contra contradictorii? E bine, astăzi, așa cum spune și profesorul Borges, sistemul catalizator ECR este cea mai bună soluție disponibilă astăzi, tehnologic vorbind pentru a, a controla și emisiile. Bine, vorbim aici de noxe prin sistemul ECR, care sunt uh, astfel reduse. Însă, interesant e de văzut care ar fi soluția tehnică care ne-ar permite ca pentru particolele și e, uh, noxe să se ajungă la un nivel acceptabil. În aceste condiții, nu trebuie să ne îmbarcăm în această cursă a înarmării, așa cum o numesc eu pentru că se limitează creativitatea inginerilor noștri și este trist că, uh, într-adevăr, nu a existat o concurență frumoasă între diversi furnizori pentru a reduce efectiv emisiile. Fiecare s-a uitat la ce costuri sunt, uh, sunt implicate. Fiecare a vrut să spună să, a vrut să facă ceva uh, ieftin și pe deasupra să mai treacă și testul. Apoi testele au devenit ce în ce mai dure, lucrurile s-au uh, s-au, s-au, s-au complicat și acum inginerul mecanic intervine la partea de hardware, se bagă sub mașină, ca să zic așa. Nu știu dacă este o idee și o soluție inteligentă, ba chiar prostească, aș spune eu, pentru că nimeni nu vine. Uite, dau un premiu de un milion cuiva care găsește un sistem mai bun. Uh, nu să te apuci să faci 6-7 componente diferite. Și trist este faptul că catalizatoarele pe multe sisteme nici nu pot să mai fie schimbate. Ele sunt uh, în, pur și simplu sunt fixe, nu pot fi modificate. Uh, și, bineînțeles, cu o mașină sau o componentă auto se mai strică, o piesă de schimb mm, uh, trebuie să poți să o schimbi. Asta este viața, dar de, trebuie, de ce trebuie să schimbi tot sistemul, tot bordul sau toată, tot motorul uh, și catalizatorul? pentru că s-a schimbat ceva. Uh, lumea dorește să, să modifice treaba asta când se strică mașina și atunci intervin și taie o parte din componente și este mare păcat. Uh, pentru că, de ce? Nu a fost concurență, nu a fost competitivitate între furnizori, că, între cei care furnizează piese de schimb ca să ajungă la o soluție mai bună și cum vreți să reglementați? Parcă intrați prea mult în, uh, în detalii. N-ar trebui să aveți astfel de soluții tehnice în regulamente. Nu, nu doriți decât să spuneți care este nivelul de emisie acceptabil și cum să le controlați. Cum ajung oamenii la aceste niveluri de emisii, treaba lor, e treaba constructorilor. Nu mergeți la Coca-Cola să le spuneți ce să bage în aceste băuturi ca să treacă un test sau altul. Nu se spune treaba asta. Nu le, le spuneți doar ce să nu conține băutura aceea um, carbogazoasă, pentru că nu e bună pentru sănătatea populației. Dacă am înțeles eu bine, e, spune domnul um, Salba Bidega, este vorba de reglementare versus inovație și atunci în Europa ce ar fi mai bine în Europa? Ce fel de reglementări ne-ar ajuta să ajungem la, și la inovare? De, cred că inovarea decurge dintr-o bună reglementare. Pentru că există această concurență a celor mai bune creiere care vă vor spune care e cea mai bună soluție, care e cea mai ieftină soluție dar nu trebuie să impui o soluție sau soluția care echipurile ar trece orice test. Gândiți-vă la uh, situația în care am avea o mașină și fiecare ar putea să contribuie la modul în care această mașină ar putea să fie mașina ideală. Și ecologiști de dimineață ar putea să vă spună, să, să vă dea o soluție. Uh, Ecologistul o să spună, ok, în funcție de banii pe care am dispoziție, găsesc o soluție mai uh, bună pentru mediu și în timp el uh, va, va pre prefera această soluție și inginerii, dacă înțeleg treaba asta, vor veni cu soluții. Bineînțeles că și mașinile curate trebuie să prezinte un avantaj competitiv și așa este uh, și așa și trebuie să fie, pentru că oamenii mor din cauza acestor emisii poluante de la autovehicole. Uh, dar viitorul? Care este viitorul? Sunteți optimiști? Optimist? Putem oare să avem un regulament, reglementări care să și promoveze inovarea? Pentru că să nu uităm de sutele de mii de locuri de muncă în joc în industria auto din uh, Europa. Trebuie să ne preocupe și aceste locuri de muncă, uh, nu numai soarta mediului înconjurător de bună seamă ce perspective ar fi în Europa și asta pentru industria diesel? Așa cum am spus, industria uta în Europa este un dinozaur care, bineînțeles, nu se mișcă prea repede. Diesel va continua să existe în această tehnologie și probabil că pe un anumite piețe din Europa va ocupa aproape jumătate din cota de piață și probabil că câștigurile marginale se vor registra mai mult pe hibrid, uh, mai, mai puțin pe hibrid, uh, pe diesel și pe uh, benzină cât pe motorul electric. Aici va fi creșterea. Însă care perspectivă vă interesează? Pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani de zile? Și mă refer aici la evoluția motoarelor pe diesel. Și este clar că reglementările pe care le dăm astăzi vor influența lucrurile. Dacă mergeți prea repede astăzi, omorâm uh, industria diesel și, bineînțeles, că uh, sufocăm avantajul competitiv pe care l-au europenii astăzi în acest sector. Pe de altă parte, dacă nimeni din Statele Unite, nimeni din Asia nu mai cumpără uh, aceste mașini diesel și când aceste mașini diesel se acumulează la Paris sau la Roma și lumea moare din cauza patologilor respiratorii și așa mai departe, nici așa nu este, nu este bine. Deci trebuie să găsim o soluție pentru a menține avantajul tehnologic, dar nu să-l aplicăm pentru, de dragul său, uh, ci acolo unde este avantajos să o facem. Sistemele cu, de curățare a gazelor de eșapament uh, pe camioane și pentru vehiculele mai mari uh, există și ar trebui să fie aplicate peste tot. Uh, și să fie astfel de camioane pe, pe drumurile noastre, dar nu înseamnă că pe mașinile mai mici, pe auto, automobile, ar trebui să avem neapărat astfel de sisteme și poate că ar fi mai inteligent să mergem direct pe mașinile electrice, dar nu contează. Nu contează de unde provine sursa emisiilor, contează uh, peisajul sau ansamblul uh, de care vorbim electricitatea care este produsă pentru a încărca bateriile eh, mașinilor electrice, trebuie să știm de unde vine și dacă ea este produsă în mod mai curat decât eh, eh, energia produsă de un motor diesel. Deci trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și trebuie să vedem, să vadă legiuitorul european ce îi se pare că în transportul european trebuie să se întâmplă și astfel în societate astăzi poți să înțelegi ce fel de mașină îți trebuie și vrei să cumperi pentru uh, motive profesionale, din motive de, de, de hobby și așa mai departe. De pilde ce vrei. Vrei o mașină mai mică ca să te duci uh, peste tot sau poate că vrei să uh, iei un 4x4, o mașină de teren și poate că vei putea să faci acest lucru în condițiile în care, efectiv, pe aceste mașini de teren uh, tehnologia va avansa și va fi suficient de ieftină pentru a se întâmpla acest lucru, mai mult decât pe mașinile mai mici. Uh, asta, de asta e nevoie de competiție tehnologică, ca să se întâmple lucrurile astea și o reglementare poate să, să facă treaba asta. Uh, da, încă o întrebare, că am înțeles că am două, două posibilități de a vorbi. Vă gândiți la modul în care uh, este produsă electricitatea. Vorbiți despre electricitatea din bateriile de pe mașinile electrice. Da, mă refer la, bineînțeles, la, la greutatea bateriilor din mașinile electrice care uh, pune presiune asupra motorelor. Este foarte clar că mașinile electrice nu sunt așa de bune tehnic vorbind, dar ele, politic vorbind, uh, întrunesc un consens, cum că acestea sunt viitorul. Uh, și, și pentru industria auto trebuie să fie și va fi viitorul aici, pentru că e vorba de modul în care vor fi ele desfășurate pe piață, e vorba de strategii. Contează foarte mult cum luăm în calcul aceste lucruri. Noua legislație europeană privind emisiile va trebui să incorporeze ce înseamnă o mașină, un autovehicul, nu numai o gaz, un, o, o țeavă de eșapament, mai înseamnă și alte lucruri. Ce înseamnă dacă tu te plimbi peste tot cu o baterie de 200 de, grame, 200 eh, de eh, kilograme de eh, litiu și așa mai departe. Ce se întâmplă cu ea? poți să o, o, dacă se strică, poți să o uh, tai în bucățele, poți să o reciclezi, să o arunci undeva și contribui la poluarea mediului. Este ceva ce nu trebuie să fie luat, uh, nu trebuie lăsat deoparte în reglementarea emisiilor. Pentru că eu cred că trebuie să vedem unde e potențialul de dezvoltare, unde e potențialul de creștere și de inovare. Pentru că asta ne dorim, ca industria aceasta să devină mai inovatoare. Și dacă nu facem asta, nici banii nu vor uh, veni uh, în acest sector. Domnul Paluci, vă rog. Domnul Paolucci, vă mulțumesc foarte mult. Haideți să încercăm să ne concentrăm asupra uh, a ceea ce e de făcut, asupra soluțiilor. Dincolo de ce discutăm aici, există o, o zonă de umbră, pentru că avem această problemă cu dispozitivele de invalidare. Uh, pentru că, bineînțeles, aici uh, se presupune că există niște practici fraudoloase, chiar ilegale care se profilează. În răspunsul dumneavoastră a spus că definirea uh, de, uh, dispozitivului de invalidare conform directivei pe care o cunoaștem este o uh, definiție foarte slabă, prin care te poți strecura foarte ușor. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu de ce numiți această definiție atât de proastă sau de slabă? Cred că este un exemplu uh, tipic al acelei curse a înarmării de care am vorbit. Definirea dispozitivului de invalidare vorbește despre multe lucruri tehnice din motor, curaua de transmisie și așa mai departe. În orice caz, e vorba de modul în care motorul funcționa, cel puțin la, modul în care, la momentul în care a fost scrisă directiva. Bun, deci sunt multe ingrediente aici. Dar cred că este o abordare foarte proastă să încerci să o mai dregi, dacă poți. Dacă am vorbit numai despre nivelul emisii acceptabil și avem un software și avem o documentație la bord și lumea semnează, e foarte clar că poți să convoci un specialist și pot să îl întreb dacă mașina se conformează sau nu și dacă nu, amenda. O amendă frumușică. Pentru că, uitați-vă, acum a fost scandalul Volkswagen perceput în Statele Unite sau și în Europa. În uh, Statele Unite oamenilor le e frică sau lui Volkswagen a fost frică să mai facă ceva, pe când în Europa se joacă de a ascundele la cu autoritatea de reglementare. Eu nu aș cere să se facă, să aibă, avem o definiție mai bună la aceste de dispozitive de inv, uh, invalidare. Eu cred că trebuie ca documentația să fie în regulă, să fie transparentă, să arăți ce e pe mașina respectivă, ce s-a incorporat, uh, și, bineînțeles, totul se depune la autoritatea de reglementare, ai semnat, s-a semnat ca și producător auto și dacă nu respecti, ai o amendă și cu asta basta. Tot la capitolul ce se poate face, continuă domnul Paolucci. Dumneavoastră la Uh, întrebarea 10, răspunsul 10 spune să nu se accepte ca dreptul de proprietate intelectuală să ne împiedice să uh, acceptăm un software de care depind viețile omenești. E bine, ce alegeri trebuie să facem pentru a nu cădea în uh, acest păcat? That's a fantastic question. Thank you very much. Da, ce întrebare minunată pentru care vă mulțumesc. Legislația brevetelor a fost inventată să, pentru a le permite oamenilor să folosească proprietatea intelectuală altora. E un sistem legal destul de bun în jurul autovehiculelor Nimeni nu poate să șofeze în Europa, în țările dezvoltate din Asia sau în SUA, prin încălcarea brevetelor fără a fi dat în judecată. Deci avem metode de deschide proprietatea intelectuală și oamenii pot obține venituri din asta. Primești ceva la schimb, cineva le <clears throat> dă ceva la schimb, fac un schimb de brevete sau mai știu ce. Sunt soluții de mai multe secole și oamenii au început acum să ascundă software pentru că pot. E cu totul nerealist de ce s-a întâmplat. Pur și simplu pentru că pot. Și deci trebuie să nu le mai dăm posibilitatea aceasta. Întrebarea este cât de mult se deschide. Dacă se supune organismul de reglementare, e clar că trebuie făcut. Dar identificarea dispozitivelor de invalidare, nu putem da unor sarcina să facă asta ca parte a procesului de reglementare dar se poate cere și publicului larg. Cu cât mai mulți ochi privesc și caută ceva, cu atât soluția e mai ieftină și mai eficientă. Trebuie să discutăm cum să facem. E nevoie de un grup de experți care să propună soluția cea mai bună ca industria să limiteze drepturile necesare, iar publicul să aibă acces la ceea ce e de interes. Funcții de supraveghere unitățile de testare a automobilelor au eșuat. De zeci de ani văd automobile cu dispozitive de invalidare și nu le-au văzut. Ori n-au fost în stare să le vadă, ori n-au vrut să le vadă. Deci trebuie găsit o soluție diferită. Fie faceți ceva ca guverne, organisme de reglementare naționale sau europene, fie cu participarea publicului a oamenilor care sunt interesați. Cei de la Greenpeace, de exemplu, o să caute codul dacă le dați sarcină. Unii sunt foarte dispuși și dorni să facă asta. Poate doar să găsească modalitatea de a face fără a avea un impact asupra producătorilor și furnizorilor de automobile. Mulțumim, domnul Henkel. Mulțumesc. pentru caracterizarea industriei eh, constructoare de automobil, cu care nu sunt deloc de acord. Le-a spus dinozauri. Vă aduc aminte că dinozaurii au populat Terra cel puțin de 65 de milioane de ani, ceea ce e mult mai mult decât timpul de când există oamenii pe Pământ. Nu cred nici că paralela cu industria computerului e corectă. Mi-am petrecut toată viața în industria computerului și, într-adevăr, computerele s-au ieftinit, dar consumatorii plătim mult mai mult decât plăteam înainte. Dăm Apple, Microsoft, Deutsche Telecom și altora foarte mulți bani. Deci nu cred că e nicio justificare în modul în care ați caracterizat industria automobilului ca fiind uh, retrogradă, de tipul dinozaurilor, să mai știu eu ce. Cred că ați scăzut și într-o capcană de a generaliza problema de la Volkswagen. Ați spus că de fapt a generalizat-o pentru toți europenii. A spus că europenii joacă diverse jocuri, trebuie să resping asta și în toată SUA respectă regulile. Ce afirmații minunate din partea dumneavoastră. Aș vrea să le repet când discutăm despre tratatul transatlantic, TTIP, într-o bună zi. Am o singură întrebare și următoare. N-ar fi oare o idee bună, după părerea dumneavoastră, <clears throat> să se adauge acest subiect al regulilor și standardelor la negocierile tratatului TTIP? M-aș citat greșit. Am spus că industria automobilului se teme de reglementările americane și joacă jocuri cu reglementările europene. Ca să vă corectez, nu știu, habar n-am în legătură cu TTIP. Eu sunt inginer, sunt consultant în diverse domenii, dar nu în domeniul respectiv. Habar n-am ce conține. Deci nu pot să mă pronunț dacă are sens să se adauge sau nu. Domnul Gerbrandi? Da, mulțumesc. Sunt multe lucruri în chestionarul scris la care nu ne-am referit. Dar am multă întrebare, pentru că ați privit cu un ochi critic software-ul. Ați mai lucrat la BMW. După cum știți, omologarea se bazează pe așa numitul autovehicul de aur, care are ceva de a face cu automobilul care se vinde după câteva luni consumatorului, dar sunt și diferențe majore. V-ați implicat vreodată în diferența dintre vehiculul de aur și produsul final? Nu. Am fost răspunzător de arhitectură, software, strategie informatică, dar nu m-am implicat în certificarea autovehiculor. Din păcate nu am o uh, experiență în domeniu și nu știți dacă diferențele dintre autovehicul de aur și produsul finit sunt foarte mari sau nu la software. Nu, n-am uh, vreo experiență în acest sens. După cum a spus domnul Borges, nu e o singură variantă de software care să funcționeze la modelul de tip X. Sunt zeci de variante de software care funcționează acolo unele pentru a rezolva defecțiuni, unele pentru anumite elemente de standardizare, vechiul model, nou model, pentru a reduce costurile de întreținere. N-am văzut niciodată că ar fi vreo problemă cu ce se prezintă spre omologare ca fiind deliberat diferit de ce se face apoi la fabrică. Ce se întâmplă? Varianta produsă la fabrică adesea e lansată imediat când vehiculul e transportat sau e în, undeva în afara fabricii. Procesul de dezvoltare a software-ului e întotdeauna subestimat. Calitatea livrată uneori nu e suficientă pentru a da vehiculul în mâna beneficiarului. Au fost uneori mm, corturi uriașe în afara fabricii ca să se pună, să se conecteze cu ștecărul la priză, să se actualizeze software-ul și abia apoi să se livreze. Da, mulțumesc. Dar omologarea se bazează pe autovehiculul de aur. Deci se schimbă multe după aceea, da? Da, cred că problema este să ne îndepărtăm de ideea că prezentăm automobilul, la aprobăm și nu se mai uită nimeni. Nu, trebuie să schimbăm și Americanii o fac selectând automobile pe care le testează. Asta e o cale pe care o aplică guvernul. Eu aș propune ca, de fapt, să se deschidă pentru părțile interesate de pe piață, grupuri de activiști, de mediu, mai știu eu ce. Și, evident, unele din organismele locale de reglementare care știu despre ce vorba. Și dacă datele se publică, într-un format uh, accesibil, dinamica o să se producă de la sine, pentru că oamenii sunt interesați, pentru că <clears throat> dacă plătesc 30-40 de mii de euro, vor să știe pe ce îi plătesc. Da, mulțumesc. O ultimă întrebare legat de expertiză. Aveți impresia că autoritățile publice în momentul de față dispun de expertiza de a face ce credeți dumneavoastră că ar trebui făcut? Sau trebuie să se bizuie să spunem, pe societatea civilă la care v-ați găsit? Există un volum imens de cunoștințe la organismele de reglementare. Lucrez cu unele de șase-șapte luni și sunt oameni care sunt uh, extrem de cunoscători la un guvern european și alții care habar n-au pe ce lume trăiesc în spațiul tehnologic, într-un alt stat european învecinat. Probabil din motive istorice, adică unii au acces la universități bune, ceea ce e de ajutor, alții nu. Cred că nu e rolul organizațiilor de reglementare să fie cei mai buni specialiști în tehnică. Rolul lor este să aibă acces la acestea, să li se dea posibilitatea ca, de fapt, să aplice reglementările, legislația. Nu poți să fii expert în toate domeniile pe care le reglementezi, deci nici măcar n-aș încerca. Și apoi dacă am compara rezultatele furnizorilor, îi găsești ușor pe cei care sunt mai proști și eventual pe cei care n-au găsit uh, <clears throat> dispozitivul de invalidare, deși fac testele respective de două ori pe an acum. Mulțumim, doamna Coneșnă. Mulțumesc. Și aș vrea să mulțumesc domnului Lange pentru răspunsurile foarte oneste pe care le-am primit și azi și cele primite în scris. Și nu se întâmplă întotdeauna așa. Aș vrea să mă refer la ceva în legătură cu întrebările anterioare. V-ați oferit la organismele de reglementare ce a spus că nu sunt calificată să desfășoare activitatea asta. Tocmai ați vorbit despre expertiză, da? Oare nu se întâmplă pentru că lucrurile sunt manevrate, manipulate? Mm, da, cred că sunt două aspecte. Unul, noul ciclu care există e prost, pentru că e prost de când a fost conceput și e prost pentru că rezistă de atât de mult timp, deși toată lumea din industria producătoare de automobile și cei din autoritățile de reglementare știau era depășit. În discuția despre World Driving Cycle și altele există de 20 de ani și știți cum se întâmplă în politică. Uneori e interesant de discutat lucrurile pe îndelete și să nu găsești să rezolv tot într-un an sau doi. E mai greu dacă reglementezi tehnologia, pentru că deși există dinozauri, ei mai trăiesc uh, și aduc automobile noi pe piață. Nu poți avea un regulament care nu s-a îmbunătățit de 20 de ani să sper că e eficace. Organismele de reglementare s-au trezit la realitate faptul că existați, că această comisie se arată, înseamnă că vreți să îmbunătățiți situația, că înțelegeți problema care trebuie rezolvată și la nivel politic. Eu am speranțe în acest sens și cred că fiecare raport pe care îl veți redacta veți include recomandări care să îmbunătățească situația, să contribuie să ne uităm la automobilele electrice care <clears throat> aparțin viitorului. Trebuie reglementate în mod inteligent. Sunt vehicule pe piață care <clears throat> pretind că pot parcurge 160 de kilometri. Producătorii deja sub impactul scandalului cu emisiile spun, păi, e cifra oficială, s-ar putea ca cei 160 să fie mai degrabă vreo 120 sau 130. Dar să zicem, dacă într-o dimineață răcoroasă germană la minus 10 grade pornești cu semne de navigație și, să zicem, parcurgi 75 de kilometri și uh, se oprește că i s-a terminat bateria. E nevoie de reglementare și acolo. Dacă vinzi un automobil pretinzând că parcurge 160 de kilometri, poate că trebuie ca și după șapte ani de utilizare să parcurgă cei 160 de kilometri. Lumea nu cumpără mașini electrice pentru că n-au încredere în anumite distanțe, ci pentru că și aici se trișează, se dă un maxim care nu poate fi realizat de dacă împingi mașina de la spate 160 de kilometri. Mulțumesc. Děkuji, děkuji za tu odpověď a dovolte mi ještě jednu otázku. Eh, vy jste v jedné... Mulțumesc. Aș mai avea încă o întrebare. Într-unul dintre răspunsurile dumneavoastră, pe bună dreptate, ați vorbit despre acel cerc al tăcerii prin care s-au putut, mani- putut manipula mm, informațiile și acum uh, vorbim despre faptul că 10 ani de zile am fost manipulați. Mult știu că poate că a fost din cauza că sistemul a fost prea complicat și că poate noi l-am făcut așa. Însă ce mă uimește pe mine este că totuși nu a existat niciun fel de denunțător um, și că poate dacă ar fi fost cineva ar fi fost concediat. Care este poziția dumneavoastră? Spuneți că lucrătorii se tem, dar este ciudat că și aceștia au tăcut, și angajații au tăcut 10 ani de zile. Da, și au ținut gura atâția ani. Așa s-a întâmplat la scannerul Fazovan, pentru că au spus că au trișat. Mitsubishi, până la urmă, a spus că trișează de 30 de ani cu testarea emisiilor și ratingurile la consumul de benzină se pare că s-a întâmplat în mai multe ocazii. După cum am spus în introducere, trebuie să le dai uh, siguranța oamenilor înainte de a face astfel de denunțuri, pentru că în organizații în care știu sute și sute de oameni că se trișează, dacă, dacă tu spui asta în public, tu vei fi arătat cu degetul. Deci trebuie să le garantezi oamenilor că o să aibă un viitor. Poate nu în uh, Uh, producția de automobile, nu la locul de muncă actual, dar trebuie să aibă undeva un viitor, să fie apărați din punct de vedere legal, să fie despăgubiți pentru pierderile pe care le suferă. Cred că nu e ceva specific pentru emisiile de la automobile. Dacă există o structură în care cineva care trage semnul de alarmă, să zicem, în legătură cu orice aspect de mediu, cât timp ceea ce spune e corect, e despăgubit pentru pierderea de venituri și așa mai departe poate mai primește și o primă suplimentară pe lângă amenda emisă. Dar lucrurile astea cred că o să apară tot mai des. Un alt element aș recomanda ca oamenilor să se ducă la companii și întâi să încerce să rezolve problema pe plan intern. Dacă nu funcționează, să se spargă buba pe plan intern, atunci trebuie să se găsească o soluție cu participarea publicului. Mulțumesc. Doamna Reda, mulțumesc, domnule Lang. Apreciez tot ce a spus despre cum să se îmbunătățească sistemul, dar sarcina în ancheta noastră este în primul și în primul rând să tragem autoritățile la socoteală, să vorbim despre asta. Arăt o imagine aici, dacă am înțeles bine discursul sau discuția cu Cles Donche, de unde am așa de la un congres, cele trei linii din jos arată o linie care arată distanța parcursă. Noul ciclu european de șofare, cele două linii apropiate reprezintă un coridor în care te îndepărtezi de distanța aceasta cu puțin, automobilul scade la o performanță mai puțin eficientă. Am dreptate? Da, aveți perfectă dreptate. E unul dintre dispozitivele de invalidare pe care l-a găsit Felix la un automobil proprietatea lui. E programat în ECU de către Volkswagen. Linia albă e un drum parcurs, arată distanța în timp, îl arată șofând 100 și ceva de secunde. Dacă rămâne în coridor, ECU merge în modul uh, curat, dacă îl încalcă puțin, uh, intră în modul murdar, care de 30 de ori mai poluat. Mulțumesc. Deci e plauzibil că acest rezultat să poate fi atribuit protecției motorului, deci că e un dispozitiv ilegal uh, la Volkswagen prin al domnului Horn ne-au informat sau organismul de reglementare din SUA că e un dispozitiv de invalidare în sensul legislației americane și e ceva care nu apără motorul, ci are doar scopul de a trișa. Deci, unele recunoștințe dumneavoastră în procesul de fabricație la automobile, cei care dezvoltă software să dezvolte, să implementeze fără ca superiorii să știe sau s-ar putea ca fabricantul calculatorului de bord să facă asta fără ca fabricantul automobilului să nu știe? Nu. Nu se poate. În acest caz trebuie ca cei de la Bosch să dea posibilitate uh, liniei de producție și n-ar putea. Ne-a spus că e procesul de dezvoltare a software-ului și procesul de configurare. Dezvoltarea software-ului se face la Bosch și configurarea la Volkswagen. În cazul nostru, pentru ca Bosch să implementeze acea funcționalitate pe care o configurează apoi Volkswagen. Și modul în care au scos din funcție dispozitivul de invalidare au îndepărtat liniile respective. Deci au putut să-l Software-ul rămâne prezent, dar cât timp nu mai e declanșat, nu mai e dispozitivul de invalidare în automobil. Dumneavoastră și domnul că ați găsit probe convingătoare de dispozitive de invalidare, alte modele de automobile de la alți producători, eventual? Mulțumesc. Felix a lucrat cu un grup de ziariști Um, de la NDR și Der Spiegel și-au publicat ceva despre un dispozitiv de invalidare găsit la automobile Opel. Sunt multe dispozitive potențiale de invalidare legat sau în apropiere ferestrei de temperatură. Nu se poate aduce argumentul cu utilizare standard cerută de reglementările europene <clears throat> ca automobilul să fie de peste 70 grade, ceea ce nu există. 80% din situații în Germania, că nu e adevărat, nici în Scandinavia. Deci nu are sens. Iarna din emisfera nordică, pentru unii producători sau zone unde se reduce sau se scoate cu tot în funcție acest sistem legat de emisii. Poate că e legal în sensul că respecte regulamentul, pentru că regulamentul nu e suficient de bun în domeniul, dar mai e și intenția legii și intenția a fost cu totul încalcată. Și trebuie tras la socoteală pentru asta. O ultimă întrebare rapidă. Având în vedere că autoritățile naționale au aprobat acest automobil cu acest dispozitiv de invalidă și că sunt obligate să aplice regulamentul european, inclusiv utilizarea normală, ați considera că își fac treaba în ce privește aplicarea legii? Nu pot vorbi decât despre KBA, am citit raportul și e o aiurală, o aiurală completă. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. S-a scris, de fapt, cu intenția de a cosmetiza întreaga industrie europeană producătoare de automobile, cum se spune în română, de a umbla cu ceara vopsită pentru că au fost invitați să explice la KBA modul în care funcționează întrerupătorul cu emisiile. Pur și simplu l-au oprit când s-a terminat testul. Dar în primele 20 de minute își curat și după aceea murdăr. A fost invitat și n-a venit nimeni. A fost singura dată când în public, din câte știu eu, KBA a spus, păi da, nu se poate, trebuie să veniți să ne explicați. Dacă citiți raportul cu uh, ochii de inginer, eu chiar am râs cu lacrimi când l-am citit. Sunt niște măsurători de acolo care arată emisii excesive. Și producătorul de automobile a trebuit să comenteze. Și el a spus, păi probabil că ați greșit dumneavoastră când ați măsurat. Și au scris, deci Forzan zice, da, da, probabil că n-am măsurat bine și atunci scoatem cifra respectivă. Si, grație. Următoarea întrebare Mulțumesc pentru răspunsurile date până acum la întrebări. Abbiamo fatto riferimento a eh, Cred că e un semnal foarte bun, ca și la ceilalți vorbitori pe care am avut astăzi și dimineață, care s-au referit la automobilele italiene, care opresc software-ul la câteva minute după sfârșitul uh, duratei ciclului de testare. Ar fi interesant să aflăm de la autoritățile italiene dacă au anchetat acest lucru și dacă ar putea da publicității rezultatele, care n-am auzit nimic despre asta. Am și o altă întrebare care se referă la factorii de conformitate ceva ce m-a întrebat și înainte. Având în vedere că avem această tehnologie și că producătorii știu că începând cu 2007 ar fi trebuit să respecte anumite limite, și apoi după 2014-2015 aceste limite sunt pentru toate automobilele. În vedere că toți producătorii au beneficiat de finanțare pentru tehnologie, pentru a reduce emisiile de noxe și poluarea. Bani, uh, din banii contribuabilului. Nu credeți cumva că cu factorii de conformitate pentru RDE, că am fost prea generoși pentru a evita eliminarea de pe șosele a multora dintre automobilele care circulă acum, ceea ce e contrar scopului urmărit de regulament. Pentru că, în esență, automobilele nu respectă legislația și, prin urmare, ar trebui eliminate de pe șosele. Cred că e un subiect comunicat de mult timp și a fost o abordare corectă pentru industria producătoare de automobile, să spună, o vom reglementa așa peste 10 ani și alte etape pe care le vor parcurge. Ne-aș inversa, pentru că are de-a face cu încredere, ai nevoie de încredere ca autoritate, ca organisme de reglementare. Să amezi pe această cale și e mai bine decât ce am avut, deci trebuie păstrat. Întrebarea care se pune e ce vine după aceea. Cred că n-ar fi de fapt corect să avem uh, obligația proprietarului de automobil să plătească pentru că fabricantul a trișat. Diegionaș scoate automobile vechi de pe drum. S-a pus o întrebare despre modernizare. Colegului meu, parerea personală este că e foarte greu să modernizezi. Avantajul este că automobilele nu mai durează atât de mult. Un automobil cumpărat acum are o speranță de viață, să zicem, de 10 ani. Înainte era 15-20 de ani sunt mai multe elemente electronice mai greu de înlocuit și până la urmă nu mai e viabil pe plan financiar decât dacă ține aparat să ai un automobil de colecție. Cred că asta se va rezolva de la sine cu parcul existent de autovehicule. Ce interesant acum este să propunem reglementări care să îmbunătățească, după cum am spus de mai multe ori, rapid după ce uh, intră în vigoare regulamentele RDE. Deci 2017 ar fi orizontul de timp la care mă gândesc. Până în 2017 ar trebui să existe un plan cum să se schimbe sistemul astfel încât producătorii automobile să respecte hmm, în condiții reale de utilizare pe drum, cum se măsoară, cum se testează, câte încălcări accepți la câte erori de testare, dar apoi intervii și începi să controlezi uh, sistemul, să-l examinezi, să iei la purcat. RD e mai bun decât ce avem acum, deci trebuie să continui în timpul uh, aflat la dispoziție pentru a propune ceva care să reglementeze toate aspectele individuale, dar să includă și automobile hibrid și electrice, să nu se reglementeze ceva care ține doar de trecut și nu uh, ce ține de viitor în care se investește utilizarea în comun. Mulțumesc. Trecem la a doua rundă. Doamna Grafin. Um, thank you very much. Um, I wanted to go back to... Mulțumesc. Aș vrea să ne întoarcem la mașinile electrice. Ați spus că din punct de vedere um, al ingineriei, uh, mașinile electrice nu sunt așa de bune. Um, și ne-ați spus de ce și ați spus că din punct de vedere politic sunt. este important pentru noi uh, aici. Da, cei 160-170 de kilometri sunt uh, mai scump, mai ieftini, mai mulți, mai puțini. Mă întrebam dacă v-ați gândit când vorbeați de alternative. Dacă v-ați gândit și la poluarea aerului și a apei. Uh, cu bateria, de exemplu. Se discută asta sau nu? Încă o dată, regulamentul trebuie să se asigure că există reciclare și că reciclarea respectă standardele de mediu. Deci uh, este inacceptabil să trimitem bateriile în Africa și să le uh, ardem într-o groapă de gunoi neaprobată. Eh, da, și asta se face prin reglementare. Se reglementează cum uh, se reciclează aceste autovehicule și apoi există o raportare. Nu, eh, pentru că nimeni n-ar trimite bateriile în Africa să fie arse necontrolat dacă ar exista o um, monitorizare publică. O problemă pe care am avut-o cu um, um, pe care am avut-o în trecut a fost că uh, autoritățile vorbeau între ele și cu, și cu producătorii, dar nu știai ce vorbeau. Și asta este cea mai bună abordare, să uh, discuți uh, despre și să fie publice lucrurile. Practic, uh, bateriile litiu-ion uh, litiu uh, funcționează bine și pot fi reciclate destul de bine. Acest lucru trebuie să fie luat în uh, considerare și ceva ce este inclus în costuri, dar reciclarea se poate face. Deci, până la urmă, se pare că mașinile astea electrice sunt destul de bune sau se vor uh, îmbunătăți. Da, problema este că care după ele 200 de kilograme uh, de baterie care Um, cântăresc la fel, fie că sunt pline, pline sau uh, goale. motorul cu combustie, care 30, 40, 50 de litri de carburant, care nu mai cântărește nimic când se golește. Dar uh, acesta este un dezavantaj uh, tehnic. Va fi mai puțin o problemă cu timpul și dacă oamenii încep să aibă încredere în Uh, uh, autonomia mașinilor va funcționa, pentru că oamenii nu fac naveta atât de departe, merg 20 de kilometri, pot folosi o mașină electrică, dar trebuie să aibă încredere și că pot să meargă la câteva activități în weekend cu aceeași mașină. Și nu pot pentru că nu, știu că cifrele nu sunt corecte, dar nu știu uh, în ce măsură sunt uh, incorrecte. Mulțumesc, domnul Ertug. Mulțumesc domnule Lange, pentru contribuțiile și intervențiile dumneavoastră foarte interesante. Mă interesează procesul de um, creare a uh, software-urilor. Vorbim despre documentație atât de detaliată pentru aceste softuri și nu știm totuși la cine ajunge această documentație, cine o păstrează, cine are acces la ea, deci mă interesează toate aceste lucruri. Da, există o creare de documentație a software-ului uh, la cel care creează acest soft, de exemplu la Bosch, dar această documentație nu este neapărat uh, accesibilă clientului, pentru că include și uh, secrete comerciale, ceea ce ar numi Bosch secret comercial. Există și o altă documentație livrată clientului, Uh, cu o versiune publică a uh, schimbărilor, modificărilor. Și asta este, pentru noi interesant din punct de vedere al reglementării, este, sunt, uh, sunt modificările făcute în mod conștient pentru a, a, a um, declanșa acest dispozitiv de invalidare. Un astfel de dispozitiv nu cade din cer. Trebuie să stai, să te gândești cum funcționează și apoi să implementezi. Și am arătat, Felix de fapt a arătat că acest lucru a fost și menținut, au existat uh, noi actualizări ale acestor dispozitive, pentru că și ele aveau, uh, și ele aveau uh, unele probleme și deci s-au uh, Uh, publicat, uh, să zic așa, actualizări la aceste software-uri. Această documentare este la uh, producătorul echipamentului original și, da, au existat um, um, situații în care justiția franceză, germană au, um, au putut și confisca astfel de documentații. Și cred că au văzut, vor putea să vadă cum a funcționat sistemul, să vadă cine a uh, făcut schimbarea în sine, cine a solicitat, cine a făcut verificarea calității, cine a solicitat verificarea calității și așa mai departe, deci întregul lanț. Dar după cum am spus uh, de la început, să-i pedepsim pe oamenii ăștia este numai jumătate din problemă. Trebuie să facem în așa fel încât să uh, nu mai există stimulentele financiare la managementul de top în acest sens. De aici vinte, vine problema. Oamenii nu trișează pentru că li se pare genial, ci pentru că au atâta presiune uh, și doi copii pe care trebuie să-i țină la facultate și atunci uh, fac asta. Domnul Ertug, oare Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene nu ar trebui să preia toate aceste lucruri pe care le-ați pus și dumneavoastră? Domnul Lange, din păcate eu nu cunosc atât de bine organizațiile Uniunii Europene încât să pot să fac uh, o evaluare în acest sens. Cred că este foarte rezonabil uh, să discutați încă o dată cu uh, experți despre cum ar trebui să arate o legislație rezonabilă. Uh, dacă este centrul comun de cercetare sau oricare alt for, nu mă pricep eu suficient uh, de bine. Domnul Șulțe. Domnule Lange, vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră. Am mai multe întrebări. În urmă cu câteva minute ați vorbit despre raportul KBA, și mi-ați spus că ați râs cu lacrimi. Poate că ne spuneți și nouă. Bun, poate nu ne puteți spune imediat, dar ne puteți spune uh, în scris ce vi s-a părut atât de interesant din acest raport al uh, autorității uh, germane uh, de transport. N-aș vrea să intrăm, uh, spune domnul Lange, în această idee, un expert spune una și alt expert spune alta. Ideea este că acest proces nu s-a dus, nu a fost făcut public. S-au făcut teste, s-au discutat cu producătorii aceste teste și o parte a fost publicată, este acest raport, al autorității germane, însă nici datele uh, original, originale, nici uh, procesele verbale nu au fost publicate. Să spun că ne dă așa o senzație anume. Și apoi testele. O practică bună a inginerului este că măsori de trei ori și dacă ai același rezultat înseamnă că o fi cel bun. Și dacă nu, încerci să uh, Uh, îți explici de ce și să îmbunătățești situația. Și asta nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că exista o presiune a timpului, pentru că trebuie să, uh, stabile, să testezi în uh, mai multe scenarii diferite mașini, dar asta nu justifică faptul că producătorul echipamentului original a spus ați măsurat voi greșit. Da, dacă există rezultate diferi, diferite, se vede acest lucru în logul testărilor. Deci lucru, ă, se poate da un răspuns obiectiv dacă au existat diferențe sau nu și dacă a existat această diferență, atunci ai, ți-ai dat seama și tu ca inginer, nu ă, ți-ai dat seama pentru că ți-a spus-o producătorul. Domnul Șulțe, mi-ați luat mult din timp cu răspunsul dumneavoastră, dar o să mai am o întrebare de pus. Uh, Trebuie să vă spun, sunteți în Parlamentul European și în această comisie ce se spune este, merge și înspre public, este public. Și când spuneți așa ceva despre un astfel de raport, uh, lucruri pe care le spuneți care pun sub semnul întrebării acest uh, raport, e bine, aș vrea totuși să vă rog să luați o poziție în scris și să ne explicați în detaliu care puncte, din ce motiv Uh, sunt atât de ridicole încât v-au făcut să vă exprimați în uh, acest fel. Îmi spuneți dacă îmi veți da un răspuns în scris sau spuneți că nu? Uh, da, puteți să mă angajați să o fac dacă vreți, sunt consultant, puteți să mă plătiți pentru asta, dar nu cred că am eu uh, rolul uh, să uh, decortichez eu concurența între experți. Acest for trebuia să creeze o bază de informații pentru guvern, au făcut o serie de teste bune din care se poate învăța mult, însă la evaluare au făcut unele lucruri care, din punctul meu de vedere, nu corespund cu o bună practică inginerească. Putem să discutăm, dar nu voi face eu un contraraport. Doamna președinte, dacă vreți mai multe detalii, puteți întotdeauna să adresați o întrebare în scris. Uh, dumnealui spune că putem să-l plătim. Bun, pot să vă scriu și jumătate de pagină cu uh, locurile care m-au făcut să râd, dar metoda corectă ar fi, din punct de vedere european, să se analizeze ce se întâmplă la guvernele naționale. Segolen Royal, de exemplu, la o zi după, că, după ce un uh, producător francez a fost percheziționat, uh, a mers în, la presă și a spus nu, nu, n-au trișat cu nimic. Uh, a analizat foarte repede lucrurile. Domnul Dobrindt a, a, spus că tot a fost în regulă la, a, la Volkswagen și apoi a venit Felix care a arătat că există o marjă în care sunt uh, tratate uh, emisiile și în rest, de fapt, nu sunt. Și această marjă este de între 20 și 30 de grade. Deci, bun, dacă ei, dacă, dacă tu ești autoritatea germană de transport și nu găsești asta măsurătorile tale, undeva uh, s-a greșit. Domnul Zorinio. Muito obrigado, Sr. Lange. Vou falar em português. Quero felicitá-lo pelo seu... Mulțumesc, domnule Lange. Vă mulțumesc și vă felicit pentru activitățile dumneavoastră și pentru toată munca depusă pentru a identifica fraudele din sectorul automobil, automobilistic. Și vă mulțumesc și pentru răspunsurile dumneavoastră la întrebări. Câteva sugestii. Ne-ați spus că sunteți inginer și mai ales specialist în strategie. În calitate de specialist în strategie, dacă vă cerem, plătiți sau nu, uh, un, uh, o consiliere, dacă o întreprindere ar vrea să meargă, să se orienteze înspre viitor, ce i-ați consilia? Să, să îmbunătățească uh, motorul pe motorină sau să meargă pe motorul electric? Well, I, I can't, as a, as a fact, I will never give investment advice, right? Uh, um... Da, nu aș, da, nu aș face eu consilier în ceea ce privește investițiile. Eu dețin, din motive istorice, acțiuni la Daimler uh, și la, și la BMW. Uh, am lucrat pentru ei și le păstrez. Le-am, am păstrat aceste acțiuni uh, de 10 ani de zile și le păstrez în continuare. Cred că sunt companii bune și asta nu înseamnă că cele pe care nu le-am numit nu sunt companii bune. Industria auto nu funcționează, nu se mișcă așa de repede și special am spus dinozauri, pentru, tocmai pentru a fi puțin provocator. Inovația vine de la Tesla, Uber, ei pun presiune pe uh, producătorii de echipamente originale motorul uh, pe motorină va continua să existe și va fi o, va, o alegere viabilă pentru consumatori. Însă producătorii și publicul trebuie să reușească să reclădească o încredere în aceste motoare, că este alegerea corectă. Acesta este riscul aici. Și asta a stricat acest scandal, de fapt Acum ești întrebat, a, conduci un diesel și ți se spune, da, de fapt conduci un, uh, o mașină care poluează. Domnul Zorinio, încă o întrebare. A fost uimitor când ne-ați spus că există motive care au făcut ca atâția oameni să nu se pronunțe, să nu spună, să nu denunțe ceea ce știa de fapt toată lumea. dacă ați avea ocazia să interveniți și să creați noi reguli, trebuie îmbunătățită protecția denunțătorilor sau trebuie mai degrabă să acționăm pentru a reduce emisiile? I think that's not one or the other. Cred că nu trebuie să fie una sau alta. Cred că reducerea emisiilor sau gestionarea unui portofoliu de emisii este ceva ce trebuie să facem ca societate și dumneavoastră trebuie să faceți ca reprezentanții noștri aleși. Însă dacă vreți să aflați de la oameni din interiorul marilor organizații de încălcări intenționate a legilor, trebuie să-i protejați pe cei care pot să vă dea astfel de informații. Știm că foarte puțini oameni Uh, fac asta. Uh, oameni ca Edward Snowden, oamenii care într-adevăr au uh, publicat lucruri, am eu mai multe degete decât, au fost număr, decât a fost numărul acestora. Încă un lucru care mi se pare foarte important. Cred că acest lucru trebuie să, mențione, să fie menționat în raportul nostru. Da, președinte, da, toți cei care sunt pe listă au avut deja un slot, deci vă rog să fiți rapizi. Întrebare pe scurt, răspuns pe scurt. Vă rog, domnul Paluci. Uh, si, brevemente, ritorno sul... Foarte pe scurt, mă întorc la întrebarea pe care a lăsat-o colega Evi în ceea ce privește raportul uh, de conforme, factorul de conformitate. Ați fost foarte corect și foarte clar la uh, tot ce ne-ați spus până acum și atunci vă dau și ocazia să fiți încă o dată precis. Ați spus că până în, până în 2021 avem factorul de conformitate 2,1. Înseamnă că dinozaurii noștri au niște posibilități de a transforma în niște iepuri rapizi sau să rămână tot niște dinozauri lenți cu acești factori de conformitate. Așa cum am spus, uh, RDE și factorii de conformitate sunt exemple de bună reglementare, pentru că există un model care permite o tranziție de la situația în care numai testarea era relevantă, pertinentă și modul în care se testează într-adevăr condițiile reale de condus, dacă se poate spune așa. Și atunci există această posibilitate ca lumea să poată să se pregă, pregătească, să existe tranziția. Dar eu cred că s-ar putea să nu fie suficient acest efort. Acum există uh, o nouă abordare la regulament care să prevină uh, trișarea pe viitor și orice ai face, chiar și cu noi măsuri, oamenii tot vor încerca să trișeze. Iar chiar dacă pui un, un prag maxim uh, de emisii, unii tot vor încerca să-l depășească într-un fel sau altul. Doamna uh, Von Thun, uh, toată lumea are întrebări, e așa de interesant, însă ne apropiem de sfârșit și încerc să fiu succintă. <clears throat> Dumneavoastră sunteți sunteți consultantă, ne-ați spus, și încerc să privesc spre viitor pe ce să ne concentrăm? Ce vi se pare dumneavoastră că ar fi principalele domenii în care trebuie să depunem cele mai multe eforturi? Ați vorbit despre protecția acestor uh, dătători de alarmă sau avertizori de integritate și așa mai departe. Cum se poate face asta? Mă întreb. Dar când vorbim despre a trișa și a înșela, multă vreme noi am promovat uh, carburantul acesta uh, și motorul diesel prin diverse stimulente fiscale și am, i-am tentat pe consumatori să cumpere asta. Noi am promovat asta, noi, cei care am reglementat piața. Acum am sprijinit dieselul, acum ar trebui să ne îndepărtăm de această tehnologie eh, într-un mod cât mai eh, corect posibil și în acest sens vreau să vă întreb două, trei idei pe ce să ne concentrăm astăzi uh, tocmai pentru a evita scandale viitoare, așa cum l-am văzut pe cel recent. Deci să nu luăm pe calea uh, greșită, ci tocmai să învățăm din uh, scandalele acestea, scandalele acestea recente. Da. Haideți să zicem că impun o limită a emisiilor abstractă care poate să fie acceptată. Să găsesc o soluție ca publicul să poată să monitorizeze și să controleze, să găsesc o soluție ca uh, lucrurile să fie făcute publice și hotărârea care să ia să poată să fie influențată de către publicul vizat și atunci industria să se conformeze. Mie nu mi-e teamă de acest uh, joc uh, diesel sau nu diesel. Pentru mine mobilitatea electrică este mai mult viitorul vor mai trece ani până ca să resimțim impactul de plin, dar cred că pe plan internațional cam acolo ne îndreptăm. Adică reglementăm uh, benzina, dieselul și uh, motorul electric. Acesta trebuie să fie un efort uh, coerent Trebuie să existe un sistem uh, coerent de reglementare. Nu contează ce consum ca și carburant. Poate să fie și hidrogen. Important este ce, uh, ce se, care sunt consecințele. Nu domnul și ci domnul Schulze. Cerul cuvântul. Așa, eben zu lang war, mache kurz. Mai înainte am uh, vorbit cam mult, voi încerca să fiu succint. Mă întreb dacă puteți să ne spuneți cât costă dezvoltarea unui astfel de Uh, dispozitiv de invalidare. Ați spus mai devreme și sunt de acord că uh, e un efort și au existat uh, actualizări, deci s-a lucrat la ele. Puteți să ne faceți o estimare de cât poate să, poate să coste un astfel de software și apoi vă spun și de ce. Nu am văzut acest soft și din păcate nu pot să vă spun, dar este posibil, există Uh, statistici despre cât costă o linie de cod și un function point. Acestea sunt criteriile de cost într-un soft și dacă aș vedea uh, softul în totalitatea lui, aș putea să calculez cât a costat. În realitate, ar trebui să fi fost uh, inclus undeva în uh, alte caiete de sarcini sau în alte uh, sarcini. Și eu sunt inginer, spune domnul Schulz, am lucrat foarte mult în uh, industria furnizorilor și știu că uh, fiecare uh, șurub pe care îl cumpere a fost aprobat de șeful tău. Și mă întreb că trebuie să fi, co- să fi costat mii de euro și mai mulți oameni care au lucrat la asta și cineva ar fi trebuit să autorizeze asta. Și aici trebuie să mergem, trebuie să vedem până la ce nivel din ierarhie s-a ajuns. Pe un punct aș vrea să vă contrazic. Eu nu cred că este posibil ca așa ceva să se facă din presiunea că ți-e teamă să-ți pierzi uh, jobul și că de asta o păstrezi secret. Mulți oameni lucrează la asta, poți să pleci în altă firmă, există întotdeauna posibilitatea um, să spui ceva. Nu mi se pare că este posibil ca ani de zile să menții așa ceva complet secret. Ce știm până acum uh, public este ce a spus Volkswagen și anume, vă citesc dintr-un document al Volkswagen, au documente publice, au spus că nimeni din Consiliul de Administrație... Um, știm că și-au asumat responsabilitatea sau că au existat persoane din Consiliul Director care și-au dat demisia uh, și deci putem pornim de la premisa că uh, uh, au știut sau ar fi trebuit să știe și deci uh, argumentul că n-au știut nimic nu ține. Uh, mie mi se pare că dacă se decide explicit că este secret, se ține secret. Și nici nu e atât de ușor să îți dai seama că este Uh, legal sau ilegal. Nu scrie în soft aici este funcția ilegală. Suntem într-o zonă gri a utilizării. Sunt sigur că mulți dintre cei care au implementat dispozitive de invalidare în sensul legislației americane nu au făcut-o conștienți, conștienți perfect fiind de faptul că um, este ilegal, ci practic au considerat că merg că au mers mai departe în uh, optimizarea testului, poate un pic prea departe. Doamna Bonfoa, dacă pun o întrebare și îmi răspundeți și e prea lungă, puteți să continuați și scris. Ne-ați demonstrat prin această inginerie inversă ce se întâmplă cu o mașină Volkswagen și ați lucrat și pentru Bosch, însă este foarte clar că multă lume este vizată. Uh, Uh, inclusiv furnizori, furnizori de uh, software, care uh, mai furnizează și software care trișează. Ne dați exemple? Știți despre ce este vorba? Sau există suspiciuni în legătură cu unul sau altul dintre acești producători de software? Cred că aici avem două aspecte. Știm că unii au trișat și asta ține deja de partea uh, legală, ilegal. Și știm unde s-a încălcat legea în Statele Unite. Volkswagen-ul a demonstrat că a trișat și s-a dovedit acest lucru. După părerea mea, în Europa nu avem aceleași dovezi. Din păcate, și am spus asta la început, sper că am spus asta, uh, știu că a existat o audiere la Parlamentul Britanic și Volkswagen a negat cum că pe piața europeană ar exista aceste dispozitive de invalidare pe undeva. Deci, asta este. Sunt sisteme de justiție unde s-a dovedit că s-a trișat. Acum însă știm că s-a trișat de către mulți și în diverse moduri. Unii au trișat cu uh, anvelope umflate la maxim, alții au trișat cu sistemul electronic de la bord. Uh, alții au, tristat deschi- au trișat uh, deschizând uh, ferestrele și așa mai departe. Asta este. Trebuie spus că nu toate sunt dispozitive de invalidare în uh, lumina autorităților de omologare și aici trebuie să vedem partea juridică sau de răspundere juridică. Însă, din punct de vedere al reglementării, nu te interesează cum trișează cineva, ci nu vrei să trișeze, pur și simplu. Nu vrei să, ai, să depășești anumite uh, praguri de emisii. Și dacă măsori acolo unde ies gazele de epașament, eșapament, nu poți să trișezi. Există aparate de măsurare unde poți să vezi foarte clar că la ieșire emisiile sunt așa și așa, iar autoritatea care verifică trebuie să spună da, nu s-a trișat. Și măs- mă, măsurarea se poate face cu multă acu- uh, acuratețe, deci nu e o problemă. Asta ar trebui să, să se întâmple. Dar atunci când intri prea mult în detalii, atunci când ești prea implicat în reglementare și îți bași capul, încearcă să scoți capul deasupra uh, și să te detașezi și să găsești ceva uh, nou și atunci lucrurile se pot rezolva altfel. În sfârșit, doamna Reda. Domnule Lange, într-o comisie de anchetă trebuie de fapt să anchetăm și să vedem ce s-a întâmplat. Ați răspuns în mod foarte precis la întrebările noastre scrise, cu excepția uneia la care nu ați răspuns deloc, pe care vă voi adresa încă o dată. Este o subîntrebare la punctul 6. Când și din partea cui ați aflat pentru prima dată de folosirea unui dispozitiv de invalidare de către un, utilizator, de către un producător european. Am aflat pentru prima dată din presă când Volkswagen a recunoscut că avea acest dispozitiv. Am spus-o de la bun început. Ceea ce m-a motivat personal a fost când am văzut comentariile din partea managementului care au spus uh, niște ingineri de jos ne-au fraierit și pe noi. Și mi-am spus atunci, nu se poate așa ceva, n-au cum să uh, scape nepedepsiți spunând așa ceva. Și până la urmă n-a reușit așa. Și cred că nici Felix nu a aflat de asta mai devreme. Asta înseamnă că în uh, activitatea dumneavoastră nu puteți spune că toată lumea știa despre asta. Nu, eu nu, pentru că eu lucrez în domeniul uh, IT, în, pe partea de calculatoare, servere și baze de dată. Am lucrat pentru uh, lanțul uh, procesu- uh, procedural al uh, electronic, deci cumva apropiat, dar la BMW nu era știut de toată lumea că la BMW sau la alt producător există această fraudă. Încă o întrebare Ați uh, vorbit despre nevoia de a avea o protecție a denunțătorilor. S-a cerut acest lucru și de către Parlament, dar nu se întâmplă de azi pe mâine. Însă am făcut un apel pentru probe pentru această uh, comisie. Aveți vreo idee de cum putem să-i convingem pe cei din industrie să ne trimită informații și probe? Și presa a încercat asta și nu a funcționat. Trebuie văzut și ce se scrie în ziare. Sunt mici, mici, mici fragmente de informații. S-a primit o mică scrisoare sau vreo bucățică de hârtie și s-a exploatat săptămâni întregi pentru că nu era nimic. Tocmai de aceea uh, și presa uh, a, a sărit uh, pe analiza lui Felix înfometată, pentru că în rest nu este altă informație. În Statele Unite există acest proces colectiv, s-a extins termenul și asta înseamnă că acest subiect va fi în continuare uh, sub um, secret, deci un acord de nepublicare și la adunarea acționarilor. Deci, iarăși nu vom afla. Iată, tot acest uh, scandal nu a motivat pe nimeni care este în sistem um, să publice ceva. Nu știu dacă așteaptă tot să scrie cărți sau uh, dacă lucrurile funcționează, dacă cercurile sunt atât de strânse încât nimeni nu mai publică nimic. Nu cre- n-au reușit jurnaliștii și nu cred că vor reuși, nu va, re- va reuși nici Parlamentul European. Este mult mai ușor să dai informația unui jurnalist um, pentru că un jurnalist poate să uh, își protejeze sursele, pe când uh, o comisie de anchetă nu poate face acest lucru. Deci, apelul uh, ar putea funcționa dacă invitați oameni din întreprinderi și îi chestionați pur și simplu cum a făcut-o uh, comisia de anchetă uh, britanică. Rezultatele au fost bune. Mulțumesc foarte mult, domnule Lange. În Consta am încheiat o zi de lucru foarte interesantă. Am început la ora 9, acum a trecut de ora 6 seara. Am avut așadar parte de sesiuni de dezbateri foarte interesante, inclusiv cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați luminat și ați contribuit mult la dezbaterea noastră și de asemenea vă mulțumesc pentru că v-ați referit și la rolul Parlamentului nostru pentru că noi, într-adevăr, ne uităm să vedem ce face Consiliul, statele membre și Comisia, dar avem și noi un rol uh, pentru a pune în aplicare, pentru respectarea legilor, dar și pentru noua legislație din viitor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare poate data viitoare. Mulțumesc tuturora pentru că ați stat până la sfârșit, spune doamna președinte. Este joi, este foarte greu pentru mulți Uh, eu trebuie să merg la Anvers numai, uh, dar unii se duc în, în alte părți, în Uniunea Europeană, în această seară. Vreau să mulțumesc și deci, dragi colegi, pe 20, 21 și 27 iunie ne întâlnim ca și pe 4 iulie plus alte întâlniri uh, în iulie, deci nu putem încă să ne gândim la vacanța de vară, avem multe de lucru, vă mulțumesc și pe data viitoare.